Oui, euh, bonjour, euh, euh, mesdames et messieurs, nous commençons. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Începem uh, reuniunea noastră a Comisiei pentru Control Bugetar. Sunt de la Comisie vizant a lutte contra la fraude la corupție d'intérêt financier de l'Union. Programul uh, protejarea intereselor financiare ale Uniunii, ordinea de zi, măcar în engleză a fost trimisă uh, membrilor comisiei și se află în dosarul acestei reuniuni de astăzi uh, pe tema recentele inițiativele Comisiei de combatere a fraudei și a corupției, o îmbunătățire a protecției interesului financiar al Uniunii. Bun. Acum, eu sper că ați găsit uh, documentele în dosar. Membrii sunt informați că această reuniune va fi retransmisă pe internet. Deci vă rog să țineți cont că de fiecare dată când uh, porniți microfonul pentru a vorbi la microfon, uh, camera de luat vederi va fi îndreptată în mod automat spre dumneavoastră, deci uh, veți fi și filmați. Uh, și acesta fiind spuse, trecem direct la audiere și vă informez că în cadrul acestei audieri de astăzi, pe data de 8 octombrie 2012, Comisarul European însărcinat cu fiscalitate și Uniunea Vamală, audit și luptă antifraudă, domnul Argirdas Șemeta, a făcut o prezentare a inițiativelor de la ora actuală și viitoare ale Comisiei. Discursul său se află în dosarul acestei audieri. avem aici patru experți inv- inv- invitați la audierea noastră și dau cuvântul direct domnului Giovanni Kessler, care este director general al uh, OLAF, Biroul European de Luptă Antifraudă. Vă rog, uh, aveți cuvântul. Thank you very much. Good afternoon. Mulțumesc și bună ziua tuturor. Mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să fac unele comentarii subcinte și apoi, desigur, să și discutăm împreună cu dumneavoastră ultimele inițiative privitoare la combaterea fraudei ale Comisiei, după câte înțeleg eu, dar uh, și Parlamentul este implicat și celelalte instituții în această luptă toate instituțiile europene sunt implicate. Am doar 10 minute la dispoziție. Practic, deja cred că mi-ați primit uh, uh, discursul în scris, deci nu îi voi da citire ca să nu vă plictisesc prea mult, ci vă mă ocupa doar pe scurt de trei probleme și apoi sigur că vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări sau pentru discuția care va urma aceste trei subiecte sunt cele mai importante în domeniul nostru de activitate în acest moment. Este vorba de reforma regulamentului privitor la înființarea eh, și funcționarea OLAF, care se pare că a ajuns la capătul unui eh, drum foarte lung și este foarte important pentru noi de la OLAF și nu doar pentru noi, în general pentru lupta anticorupție, antifraudă în cadrul instituțiilor și în statele membre și nu doar în statele membre, când e vorba de protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, în al doilea rând, E vorba de recenta inițiativă legislativă a Comisiei care a demarat recent, în luna iulie acestui an, în legătură cu sancțiuni penale pentru activități de fraudă și corupție, care afectează, desigur, interesele financiare ale Uniunii Europene, care de asemenea este o inițiativă foarte importantă pentru noi și, în al treilea rând, problema uh, biroului procurorului european. Comisia a început să analizeze uh, acest, uh, această nouă instituție și până anul viitor va face o propunere în legătură cu înființarea acestei instituții. Acestea sunt cele trei aspecte cele mai importante. Acum câteva cuvinte în legătură cu fiecare dintre ele. Bun. Regulamentul 1023 OLAF. Salut recentele decizii inclusiv ale comisiei eh, dumneavoastră, a Parlamentului. Am înțeles că nu e vorba de decizia finală. Eu sper că aceasta va fi luată fără probleme eh, în curând și am încredere că așa va fi și am încredere că va fi una pozitivă pentru a avea Olaful eh, Uh, siguranță juridică și partenerii noștri de asemenea și atunci e bine să vină cât mai curând posibil. Acum nu trebuie să vă explic dumneavoastră cum stau lucrurile pentru că să sunteți protagoniști aici, actorii principale a acestei proceduri. Ce pot eu spune din punctul meu de vedere este că, după cum știți, se va ocupa de respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor pe care le privesc aceste anchete, durata anchetelor și sper eu, însă bun, e părerea mea în legătură cu cooperarea statelor membre, că eu spun că încă nu avem uh, la dispoziție un mecanism real pentru această cooperare, este opinia mea cinstită și această inițiativă va conferi mai multă siguranță juridică în legătură cu unele proceduri pe care deja le aplicăm, dar din propria inițiativă. Și ar fi bine să putem face asta având un temei juridic într-un regulament, deci, per total, va fi o inițiativă bună, o reformă bună pentru OLAF, pentru activitatea noastră, pentru anchetele împotriva fraudelor și vă mai spun că eu personal și vă îndemn și pe dumneavoastră să nu vă așteptați la mari modificări în modul în care se desfășoară anchetele cu, această, cu, cu 10-23 ba, din contră chiar spune că există o creștere vizibilă și concretă a controlelor uh, activității noastre, ceea ce e foarte bine, nu mă plâng. Deci au crescut, uh, a crescut și numărul de rapoarte uh, către toți actorii implicați, ceea ce iarăși e bine. Așadar, partea asta a activității noastre va fi uh, va avea un volum mai mare și asta este ceva concret. Și asta înseamnă că doar în cele legătură cu rapoartele, întâlnirile suplimentare pe care le vom desfășura va trebui să avem mai multe resurse. Pe de altă parte, nici, o, nici un rând din regulamentul uh, modificat nu ne conferă niciun fel de uh, facilitare a ne impune puterile în uh, capacitatea noastră de investigație. Dacă adăugați ceva ce nu se află în 23 în, discu- în discuția generală pe bugetul comisiei, OLAF, la fel ca orice alt serviciu sau aproape ca toate celelalte servicii ale comisiei, este afectat de reduceri în personal cu 2% uh, în fiecare an pe timp de 5 ani. Deci noi vom pierde resurse și va trebui să dedicăm, vom uh, pierde resurse umane și va trebui să avem mai multe resurse umane pentru a controla și raporta tot felul de probleme. Deci, iată că, până la urmă, rezultatul final va fi că vom avea mai puține anchete sau anchetele vor fi mai puțin eficiente, deși noi am uh, realizat o eficientizare a anchetelor, sunt toate aceste reguli cu respectarea drepturilor omului, trebuie anchetată persoana respectivă înainte de încheierea anchetei. Dar nu, nu mai putem face acest lucru la anchetele în curs. Noi suntem blocați și nu mai putem astfel încheia ancheta, nu mai putem încheia dosarul. Deci, iată, investigații pe durată mai lungă, asta va fi, anchete pe durată mai lungă, asta va fi rezultatul până la urmă. Și mai adaug ceva în cursul acestui an noi vom avea cu 30% mai multe informații sau reclamații în legătură cu cazuri de fraudă și corupție. Anul trecut am avut 1046 de reclamații, printre care, dintre care multe sunt, uh, sigur, nu sunt uh, susținute de probe, dar noi trebuie să le analizăm pe toate. Deci, 1046. A fost un record istoric al Olaf, iar în acest an deja am depășit acest prag de 1000. Am făcut un exercițiu simplu, matematic. Până la sfârșitul anului vom avea mai mult decât 1300 de plângeri. Și din cauza că nu putem doar să le aruncăm la coș, trebuie să le analizăm pe toate. Deci, iată, a crescut și volumul nostru de muncă. Mai, și avem mai puține resurse umane la dispoziție și mulți bani, mai mult de un milion de euro, uh, sunt dedicate cheltuielor administrative, de iată că nu mi se dă voie să angajez uh, personal nou. Plus 10-23 îmi impune mai multe raportări, deci mai multă muncă de birou până la urmă. Deci dacă aș face Uh, un pronostic în legătură cu eficiența capacității uh, de anchetă a OLAF în anii viitor, uh, pronosticul meu este unul negativ din toate aceste cauze. Totuși, e bine că 10-23 până la urmă va fi adoptat, da. Totuși vreau numai să vă avertizez. Poate trebuie să luăm și alte măsuri. Dar Uh, măcar lăsați-mi uh, personalul pe care l-am la momentul actual la dispoziție. Nu mai faceți reducere de personal în continuare și dacă pot utiliza banii uh, economiți din alte surse, măcar pentru a păstra personalul pe care l-am acum, vă rog. Bun. Iar asta cu 10.73, cam atâta. Bun, impactul a, a, regulamentului 10.73 asupra capacității noastre de a face anchete. În al doilea rând, Ehm, comisia deja va informa săptămâna trecută în legătură cu acest subiect, inițiativa legislativă a Comisiei, care a fost elaborată de către OLAF și Direcția Generală pentru eh, Asfaceri Juridice, în legătură cu... E, e vorba și o propunere de directivă în legătură cu armonizarea dreptului penal, material, în statele membre în chestiuni ce țin de uh, lupta anticorupție și lupta împotriva fraudei și protecția, sigur, intereselor financiare ale Uniunii Europene. Uh, motivul este evident, și anume că nu ne, nu, nu ne mai putem permite ca uh, anumite activități să nu fie considerate infracțiuni în anumite state membre sau să fie aceste diferențe în legătură cu pedepsele prevăzute. Pentru că interesele practic sunt aceleași. Până la urmă sunt tot bani europeni, nu sunt interese naționale, ci interesul este comun. Și atunci avem nevoie de o formă de apărare comună, de o reacție comună, de o protecție comună. Și nu e vorba doar de o armonizare la nivelul faptului că aceeași faptă să fie considerată infracțiune în toate statele membre. De exemplu, uh, conflictul de interes, iată, nu este sancționat la fel, dar e vorba și de pedepse. Iată că astăzi infractorii exploatează aceste diferențe între nivelul pedepselor. Există și aspecte accesorii care sunt foarte importante pentru că constituie o diferență reală. Și aceste diferențe mari între statele membre sunt exploatate de către infractori. Ei pot practic să aleagă din 27 de legislații. Ei pot alege jurisdicție, în ceea ce noi nu putem. Și ei o și fac, nu doar că pot. Așadar, există aceste lacune care trebuie eliminate. De aceea e nevoie de această uh, armonizare printr-o directivă, ceea ce cred că e foarte bine. Pentru că e vorba, nu mai, nu mai e vorba de interese naționale. Bun, sunt probleme cu nivelul minim al uh, pedepsei, care e un concept necunoscut în anumite state membre, dar uh, eu cred că putem rezolva și această problemă chiar în câteva minute, doar în câteva minute. Bun, e ceva nou, dar nu e așa rău pe cât uh, pare și se poate rezolva destul de ușor această problemă, spun eu. La Parlament și la Consiliu probabil că vom avea ocazia să facem. Și în final, mai am doar câteva minute, mi se spune, dar mă ref, voi referi la cel al treilea punct, și anume uh, Biroul Procurorului European. Știți că există această prevedere în tratat și mai știți că, pe urmă, Comisia și comisarul Șemeta, doamna comisar Reding, au anunțat că pentru anul viitor, pe la jumătatea anului, Comisia va face și o propunere concretă. Probabil că va fi vorba de un regulament Acum, OLAF și Direcția Generală Just sunt liderii acestei proceduri și suntem foarte activi. Bun, munca este încă la nivelul preliminar, dar iată, luăm uh, în discuție anumite modele. Bun, acum eu în trei minute nu vă pot uh, expune toate aceste lucruri, dar uh, vă pot spune că, în primul rând, că sper că și mă adresez mai ales domnului Sonic și dumneavoastră să-mi spuneți, dumneavoastră, când anume comisia dumneavoastră sau alte comisii parlamentare, nu știu eu, că nu pot eu să mă pronunț pe tema asta, poate împreună să conlucrăm și deja și din faza asta preliminară să conlucrăm, dacă dumneavoastră doriți, eu aș fi bucuros să colaborăm, să avem o discuție, un schimb de opinii, în legătură cu ce credem noi de, de, despre tema asta și ce crede dumneavoastră, că facem asta la, la momentul actual în, la nivelul statelor membre. Avem uh, întâlniri preliminare cu Direcția Generală pentru Justiție și împreună cu mine sau fără mine. Oricum, ne-am deplasat în anumite capitale europene. Mm, în săptămâna asta mai mergem în alte două state membre. E vorba de întâlniri preliminare și informale Sigur că și statele membre și Parlamentul vor avea competența să intervină formal după ce se face propunerea, după luna iunie anului viitor. Dar e bine să avem în primul rând acest schimb informal de opinii încă de pe acum. Cred că asta este, până la urmă, soluția cea mai bună pentru a rezolvat toate aceste probleme legate de cooperarea statelor membre cu OLAF, cu rezultatele raportărilor, recomandărilor. <clears throat> Știți că regulamentul e același. Noi ne trimitem raportările către autoritățile naționale, mă rog, către parchetele naționale și apoi ei trebuie să o ia totul de la capăt din punct de vedere uh, penal. Și poate că unii nu prea doresc să facă acest lucru. Unii da, dar unii nu. Poate unii nu prea au capacitatea, unii da. Și în cel mai bun caz, oricum înseamnă că pierdem foarte mult timp. Și în al doilea rând, după cum știți, și eu nu mă plâng, nu mă, doar vă explic care este situația. Noi facem tot felul de anchete administrative, între ghilimele. Asta spre informarea dumneavoastră. Noi nu putem avea acces sau informații în legătură cu niciun fel de cont în bancă. Atunci cum pot eu să fac o anchetă în legătură cu cazuri de corupție, fraudă, dacă nu pot să dispun nici de acest tip de informații? Bun. Bun, știm uh, cum, cum stau lucrurile, implicăm statele membre și așa mai departe, însă avem această problemă și atunci biroul procurorului va însemna că aceste probleme vor putea fi rezolvate. Acum nu vreau să fiu greșit înțeles. Nu va însemna că se va pierde din suveranitatea statelor membre, pentru că cel mai probabil va reprezenta, sau cel puțin așa credem noi și vedem că e un model mai uh, apreciat de statele membre, e vorba de, și acum vorbesc în sens larg, e un birou compus dintr-un birou central și procurori din parchetele naționale. Deci va fi o rețea ale, a, a parchetelor naționale plus un birou central, care vor conlucra. Și, apropo, de ce, dincolo de problemele OLAF cu anchetele, de ce avem nevoie de așa ceva? Eu deja am avut ocazia să vorbesc pe tema asta, pe scurt, în Comisia CRIM a Parlamentului European, Bun, acest tip de infracțiuni, fraudă, corupție, care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, prin însăși natura uh, lor, sunt, uh, reprezintă niște infracțiuni de natură transnațională. Și atunci, dacă vom continua să le combatem doar așa cum facem la ora actuală, și anume la nivel național, printr-o viziune strict națională și mijloace naționale și instituții strict naționale, cum am făcut și în trecut, din secolul XIX deja. Iată, noi încă facem lucrurile ca în secolul XIX în acest domeniu cu comisie rogatorie, asistență, bun, lucrurile s-au îmbunătățit, dar conceptul e același. Ca atunci când ai o mașină foarte veche, la care ții foarte mult, desigur, ai cumpărat-o acum 50 de ani și tot repar la ea, tot aduci îmbunătățiri, dar până la urmă tot e mașina veche și Așa, așa se întâmplă și cu ceea ce facem noi, că continuăm cu o perspectivă națională și încercăm să combatem un fenomen care s-a schimbat de la A la Z. Nu, aceste infracțiuni nu mai sunt naționale, ci transnaționale. Bun, acum nu vă pot da exemple concrete. Aș putea să vă dau un exemplu, o simplă fraudă, o anchetă OLAF dar a fost, uh, a fost și în presă acest caz recent. Ba chiar uh, s-a vorbit despre el la comisia noastră, cred. Ați avut și o audiere. Deci o anchetă, Olaf. O anchetă simplă, normală, o fraudă normală, dar de milioane. <coughs> S-au falsificat facturi utilizate de un, un, un mă rog, un întreprinzător bulgar. O fraudă pe care am descoperit-o, însă cine a făcut facturile? Ei bine, un, o companie din Germania. Așadar, iată, sistemul din secolul XIX. Noi am trimis cazul la două parchete, unul din Germania, unul din Bulgaria, sigur, pentru cetățeanul bulgar. Foarte simplu. Pentru că sunt două legislații naționale, două niveluri naționale. Probele sunt aceleași, infracțiunea aceeași, că nu sunt două infracțiuni diferite în același timp, ci e o singură infracțiune comisă de doi oameni. Deci, iată, două procuraturi, două procese, deci e, o, o, pur și simplu pierdem vremea și risipim resursele. Iată, aici avem și două rezultate diferite și e are fer, Nu, pentru că cineva s-a înșelat. Dar astea sunt rezultatele pe care le putem vedea în fiecare săptămână, mă rog, în fiecare lună. Sau hai odată la două luni, că să nu fiu așa dramatic. Dar asta se întâmplă foarte adesea. În anumite cazuri avem, avem corupție, un, o, o faptă de corupție într-o țară, dar banii sunt plătiți în a, o, o, a treia țară, printr-o a patra pară, țară și ajung într-o a cincea țară, într-o bancă. Și acolo, în acea țară, nu există infrac- prevăzută infracțiunea de spălare de bani. Deci, care e jurisdicția competentă? Și Vă mai întreb și cine anume detectează infracțiunea. Bine, noi o putem detecta din perspectivă uh, europeană, de la nivel național nu se vede decât o mișcare a banilor, dar nu se înțelege ce se întâmplă la nivel transnațional. Nu poți combate infracțiune transnațională la nivel național sau cu o viziune națională, pentru că nu poți să o detectezi decât din greșeală eventual. Uh, sau dacă Olaf o detectează, atunci nu, organele respective nu au competența să acționeze în afara granițelor lor și atunci trebuie să intervină comisia rogatorie, trebuie disjunse procesele și iată, se întâmplă, se, se produce un conflict negativ de competență sau, competență, sau un conflict de competențe. Deci, biroul acesta al procurorilor europeani este răspunsul Răspunsul este și este foarte e evident și e un răspuns de care este nevoie urgent. Pentru că în legătură cu banii aceștia, la fel, deci sunt ace- e același lucru și pentru uh, o activitate de contrabandă, care prin definiție e transnațională. Că, de exemplu, iată, un caz în care uh, infractorul a fost prins în Polonia, dar sunt patru parchete implicate pentru că activitatea, activitatea s-a desfășurat și în Germania și în alte patru țări, deci iată, e dificil să uh, te ocupi de o infracțiune prin definiție transnațională printr-o viziune fragmentară națională și atunci biroul programului european va fi soluția pentru că e vorba de un interes comun, o, o, o infracțiune comună sau, mă rog, cu caracter comun, transnațional, atunci trebuie o reacție comună. Bun, cred că am depășit timpul pe acest punct, dar acum vă stau la dispoziție dacă aveți comentarii, întrebări și ar fi foarte bine dacă Parlamentul European sau dumneavoastră ne-ați solicita să ne ocupăm în, în, în detaliu de această problemă. Vă mulțumesc. Mersi beaucoup, monsieur Giovanni eh, Kessler. Mulțumesc, domnule Kessler. O să trecem acum mai departe la doamna Iana Mittermeier, care este directorul eh, oficiului de la Bruxelles al Transparency International, care ne va da o opinie din exterior despre situația cu privire la combaterea fraudei. Vă rog, doamna Mittermeier. Ah oui, sigur că...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 Madame Iana Mittermeier, s'il vous plaît. Doamna Mittermeier, aveți cuvântul. Well, thank you very much for... Vă mulțumesc foarte mult pentru introducere, mulțumesc foarte mult pentru că ați invitat uh, Transparency International să vorbească cu această ocazie. Salutăm uh, ocazia de a putea da o perspectivă din exterior, deci din partea societății civile, cu privire la aceste reforme cât se poate de importante pe care le-a propus Comisia Europeană. În primul rând, apreciem uh, inițiativele următoare foarte mult, și anume faptul că avem o nouă propunere cu privire la combaterea fraudelor prin intermediul dreptului penal. Acesta este un pas pozitiv. În al doilea rând, faptul că Anul viitor, în iunie, vom avea un raport uh, anticorupție din partea Comisiei Europene, care va fi lansat atunci. Este foarte important pentru că ne vom concentra și pe achizițiile publice, care joacă un rol extrem de important în uh, folosirea fondurilor publice uh, ale Uniunii la nivel uh, general. Salutăm și intenția unor politicieni de a pune pe picioare cât mai repede uh, oficiul procurorului european și uh, propunerea cu privire la înghețarea și confiscarea um, veniturilor din infracțiuni. Toate acestea sunt chestiuni extrem de pozitive care pot proteja fondurile europene foarte bine împotriva corupției și a fraudei. Acum, care sunt uh, subiectele esențiale în legătură cu aceste propuneri? Noi încercăm să analizăm protecția fondurilor uh, europene și o facem cu mult uh, interes. Bineînțeles, inițiativele care sunt, in, uh, sunt înaintate se referă în primul rând la cadrul uh, legal, se referă la investigațiile în domeniul penal și la sancțiuni și recuperarea banilor ilegali, dar problema care există în continuare este legată de transparență de, um, și de investigații și de raportare în legătură cu aceste acțiuni, așa cum am auzit-o și de la reprezentantul Olaf. Acesta este foarte important pentru că anumite, aceste inițiative abordează aspecte importante, dar nu neapărat toate, deci trebuie să vină inițiative noi pentru a proteja în totalitate fondurile europene. Haideți să vedem în detaliu ce poate fi făcut mai mult față de ceea ce avem acum și să încercăm să vorbim în primul rând despre transparență. Foarte multe ONG-uri, nu numai TI, au cerut de mai multe ori uh, să se creeze un sistem uh, unic uh, și clar și în același timp cuprinzător uh, la nivel de internet, un sistem online, un fel de bază de date centrală care să fie gestionată de către statele membre, dar de fapt să existe un singur sistem, informațiile să fie accesibile și aceasta, în conformitate cu evaluarea pe care am făcut-o noi, uh, nu este nevoie să fie supusă unei fragmentări. Am avea nevoie de un uh, site care să aibă un buget alocat cu o indicare foarte clară cu privire la fondurile care trebuie cheltuite și de către cine trebuie cheltuite. De exemplu, dacă ne referim la PAC sau la fondurile structurale pentru perioada financiară următoare, nimic uh, nu s-a făcut în acest domeniu pentru a centraliza datele existente, nici pentru sectoarele respective, dar nici pentru sistemul în general. Deci noi, societatea civilă și organizațiile ei, suntem uh, îngrijorați uh, de faptul uh, că aceste fonduri nu vor putea fi monitorizate, de fapt, uh, în mod transparent, pentru că nu știm exact unde curg acești bani, nu e decât o imagine opacă a acestor uh, posibilități și deci există foarte multe goluri în care se pot cădea aceste fonduri în mod figurat. 80% din fondurile care sunt cheltuite de către statele membre cu privire la în cadrul managementului partajat sunt uh, analizate de separat. Ne uităm însă și la fondurile instituțiilor. A existat uh, de asemenea un studiu Transparency 8, un index, uh, tra- nu, îmi cer scuze, un index al transparenței uh, care a fost uh, constituit pentru a putea analiza uh, gradul de transparență al fondurilor care sunt cheltuite de către instituțiile europene, mai ales în cadrul uh, țărilor candidate, țărilor care vor face parte din extindere pe viitor. Vedem că, în ceea ce privește standardele de transparență, aici s-a ajuns la un rezultat foarte puțin îmbucurător și este nevoie de acțiuni suplimentare pentru a putea combate acest gol. Apoi, trebuie spus în rezumat că există deja o nevoie foarte clară așa încât să se spună de foarte multe ori, să se spună, să se audă peste tot că e nevoie de o site unic pe care să se vadă ce și cum se cheltuiește din fondurile UE. Atunci când am venit la Bruxelles uh, pentru prima dată, acum mai mulți ani lucrând aici, am uh, făcut această recomandare deci, uh, și de atunci nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat decât faptul că în unele state membre s-a îmbunătățit transparența față de beneficiarii respectivi. Deci au publicat statele membre câțiva beneficiari, dar din păcate sistemul general nu s-a îmbunătățit. Și să trecem și la punctele uh, slabe, unul din punctele slabe se referă la raportare. Această procedură a fost deja subliniată de către Comisia Europeană ca fiind problematică, pentru că sistemul de raportare de la stat membru la stat membru diferă foarte mult și, în plus, numărul de cazuri care au fost uh, semnalate de la statele membre către Uniunea Europeană este foarte scăzut. Unul din motivele pentru aceasta ar putea fi, în conformitate cu evaluarea noastră, pentru că nu există canalele necesare pentru a putea raporta despre cazurile de corupție în legătură cu fondurile europene și pentru că nu există mecanisme de raportare în uh, societatea civilă, în instituțiile publice. Societatea civilă nu este, de fapt, bine implicată în acest proces. De exemplu, Transparency International are centre pentru cetățeni în care aceștia pot să se plângă uh, Um, despre cazurile de corupție care, pe care le constată. Nu există însă așa de o legătură atât de bună între, între aceste centre și nivelul european și cred că lucrurile s-ar putea îmbunătăți. Sunt sigură că și există și alte ONG-uri care au inițiative similare. Apoi, um, prote- protejarea celor care depun mărturire este o altă problemă care apare în momentul în care cineva vrea să raporteze despre un caz de corupție. Și protecția acestor whistleblowers ar putea să fie inclusă în reformele care vor fi adoptate prin intermediul directivelor pe care le va lansa Comisia. Apoi, în ceea ce privește legăturile între instituții și OLAF, am auzit din partea domnului Kessler o rezurmat despre legătură cu reformele OLAF și S-au făcut uh, deja evaluări uh, despre punctele pozitive ale acestor uh, reforme. Se spune că ar trebui îmbunătățită legătura între statele membre și OLAF. Nu se știe exact dacă aceasta se întâmplă cu adevărat sau nu. Poate va mai dura câteva luni sau ani până când vom putea să avem un astfel de sistem. Noi recomandăm acest lucru, dar și Consiliul a recomandat același lucru, după cum vedeți și pe site. Avem nevoie de o îmbunătățire a protecției martorilor, avem nevoie de o posibilitate de, a, uh, de raportare mai simplă și o includere a cetățenilor în aceste procese și pentru ca totul să rămână la nivel instituțional. Un ultim punct pe care am vrea să-l menționăm este cel legat de condamnare și investigare, care nu este destul de bine reflectat în inițiativa Comisiei Europene de până acum. Am dori să vedem uh, dacă să, să se cre, am încercat să se creeze oficiul procurorului uh, european, un proiect pentru care nu a existat încă destulă voință politică și momentan se stagnează cu acest proiect. Noi suntem însă de acord cu evaluările OLAF, care consideră că o cazurile de corupție și de fraudă transfrontaliere în Uniunea Europeană care implică fonduri europene trebuie să fie gestionate de către o inițiativă transregională, dar și de către capacități uh, la acest nivel. Este foarte important ca acest lucru să se întâmple și am vrea, într-adevăr, să se reușească în acest proiect. Suntem îngrijorați și în legătură cu ceea ce a spus domnul Kessler, că uh, Există din ce în ce mai multă activitate pentru noi și mai puține capacitate de investigație, deci trebuie să încercăm să analizăm și aceste relații. Dacă aceasta este una din consecințele reformei OLAF, trebuie să revizuim probabil această reformă pentru a avea uh, mai multă capacitate de acțiune într această lume globalizată. Avem nevoie de oficiul procurorului european, avem nevoie de presiune asupra statelor membre pentru ca să se implementeze aceste reforme, pentru că avem, dacă avem multe regulamente și toate statele membre sunt în urmă cu implementarea, nu ajută la nimic. În final, într-un final uh, și în concluzie, trebuie să implicăm pe cetățeni, jurnaliști, societate civilă în aceste investigații pentru ca ei să poată cu adevărat să conlucreze cu noi și să îmbunătățească transparența, să uh, raportările de monitorizare și pe viitor atunci când vom putea combate corupția și frauda în legătură cu fondurile europene. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur, euh, madame Iana Maintenant, je vais... Mulțumesc, doamna Iana Mitermaia. și acum vreau să-i dau cuvântul lui acum inițiatorului acestei uh, audier domnul Jens Geier, pentru că la inițiativa grupului său uh, am putut organiza această audiere de astăzi. N-am vrut să vă dau cuvântul primul, domnul Jens Geier însă acum ne va expune punctul său de vedere. Ja, danke, Herr Präsident. Ähm, hätte das natürlich begrüßt, wenn Sie mir am Anfang Mulțumesc, domnule președinte. Aș fi prea apreciat să-mi dați uh, mie cuvântul la începutul audierii, pentru că aș fi putut să fac introducerea, dar cu siguranță ați avut motive justificate pentru a nu o face. Nu o să mai fac acum introducerea pe care mi-o pregătisem, pentru că nu se mai potrivește, dar uh, o să încerc să răspund la întrebări uh, sau să adresez și eu întrebări către cei doi paneliști pe care i-am ascultat până acum domnul Kessler, domnule director general, am constatat că ne-a spus oarecum pe ocoliș că unul din obiectivele noastre de la Cocobu, și anume de a obține mai mult personal pentru investigații, așa cum uh, am uh, exprimat și noi dorința noastră prin dorințe suplimentare de raportare, către Olaf, de exemplu, că deci toate aceste tendințe nu sunt neapărat uh, ușor de îndeplinit. Pe de altă parte, însă, mm, în același timp, uh, capacitatea de acțiune a Olaf trebuie îmbunătățită, pentru că toate aceste acțiuni nu se întâmplă pentru că ne place să mai adunăm hârtii pe birouri sau pentru că ne plictisim, ci pentru că puterea de acțiune a OLAF și puterea sa de investigație trebuie să fie sporită. Am constatat de asemenea că așteptați destul de mult de la autoritatea de urmărire penală la nivel european și noi la fel și de aceea această audiere este una din premizele pentru instaurarea acestui uh, instituții. Vrem să știm care sunt problemele exacte pe care va trebui să le rezolvăm și cum facem acest lucru cel mai bine după părerea dumneavoastră. Ne-ați dat exemple foarte bune pentru uh, cazuri în care se pierde foarte mult timp de exemplu la prelucrarea de către statele membre, în care urmărirea penală nu se mai face, anumite parchete care pur și simplu nu mai doresc să urmărească cazul respectiv. Acestea sunt punctele care ne interesează pe noi foarte mult, pe mine cel puțin uh, foarte tare și dacă ați putea să ne spuneți eventual care sunt competențele pe care le-ați uh, stabilit dumneavoastră la o autoritate de urmărire penală la nivel european, atunci noi am putea după aceea să știm uh, cum putem pune în aplicare aceste dorințe. Am vorbit de accesul la conturi, dar probabil că acesta nu este singura măsură pe care vă doriți și o așteptați din partea autorității europene. Puteți să ne spuneți, deci, care să fie competențele autorității uh, de urmărire penală la nivel european, pentru că aceasta ar fi o indicație importantă pentru activitatea noastră ulterioară. Iar către doamna Mittermeier, vreau să îi spun că ideea unui site comun este cât se poate de competentă. Suntem foarte nemulțumiți și de faptul că în practica administrativă a Uniunii Europene trebuie în continuare să-ți aduni informația din bucățele. Dacă există însă implicați din mai multe state membre care au primit, de exemplu, fonduri europene într-un proiect comun, cum ar fi, de exemplu, la Interreg, unde partenerii sunt toți transfrontalieri, lucrurile devin extrem de dificil de pus cap la cap, ceea ce nu este, bineînțeles, îmbucurător. Colaborarea cu statele membre a fost uh, un punct pe care l-ați uh, subliniat și pe care mi l-am notat aici. Dacă dumneavoastră ne răspundeți la întrebarea pe care am pus-o eventual uh, domnului Kessler înainte, ce trebuie să facă această autoritate de urmărire penală la nivel european, poate că ar fi bine să avem și părerea dumneavoastră pentru a ști cum se poate combate mai bine frauda la nivel european. Poate că puteți formula lucrurile mai precis decât domnul director general, care trebuie să prezideze o instituție, e adevărat, apolitică, dar care totuși este legat de anumite cerințe pe care, le, care vin cu sine din funcția pe care o deține. Mulțumesc! Dziękuję bardzo panu Gajerowi. Chciałbym... Mulțumesc, domnule Gaia. A fost o eroare tehnică până la urmă faptul că la începutul de uh, audierii nu vi s-a dat cuvântul, nu a fost în niciun fel o intenție din partea mea și aș vrea să îmi cer scuze. Acum aș vrea să deschid discuția și uh, să înscris doamna Gresel la cuvânt mai întâi. Da, Mulțumesc foarte mult! Ideea colegului Gaier mi s-a părut extrem de bună pe această temă, pentru că Comisia, înainte de pauza parlamentară de vară, și-a prezentat această nouă, acest nou regulament care mie mi se pare revoluționar. Este cu adevărat o îmbunătățire a unei situații cu care trebuie să ne confruntăm de zeci de ani, dar cu care nu putem, de fapt, să fim mulțumiți, pentru că trebuie să punem împreună um, tot felul de o listă de infracțiuni uh, pentru care însă nu avem fonduri sub, uh, suficiente pentru a le combate la nivel european. Comisia a făcut deci această propunere extrem de bună și mi se pare că este bine că vom avea ocazia să discutăm cu statele membre și cu Consiliul. Se, va vedea deja, se vede de acum deja că lucrurile vor fi extrem de dificile. Consiliul încearcă să facă toate eforturile pentru ca lucrurile să nu se întâmple cum ne dorim noi. De fapt, dragi colegi, cred că suntem niște lași, pentru că am putea să facem altceva. Cine nu este eficient uh, în combaterea fraudei cu fonduri europene nu va mai primi, de fapt, fonduri europene. Și este interesul uh, comunitar să facem eforturi în acest sens. Statele membre ar trebui, deci, să acționeze cât se poate de repede și să ia măsuri. În raportul OLAF 2011 avem pentru prima dată cifre prin care se poate vedea cum a funcționat până acum uh, sistemul la nivel național în diverse state membre. Există anumite cifre care ne arată că lucrurile nu merg chiar foarte bine, de exemplu în Lituania sau Cipru, Slovenia două cazuri, avem aici o statistică, Lituania un caz, și alte țări în care doar 10% este procentul de rezolvare sau sub 40%, de exemplu, de uh, rezolvare din partea Bulgariei, 24, 42% din Polonia și tot uh, aproape la fel 40% pentru Portugalia media se află la 46% în conformitate cu această statistică și va trebui deci să formulăm întrebarea un pic altfel. Domnule director general, eu nu sunt de părerea dumneavoastră că în noul regulament al OLAF lucrurile nu se vor îmbunătăți. Eu cred că această întâlnire anuală cu Consiliul pe tema combaterii fraudei este un pas extrem de important înainte în combaterea fraudei în general. Permiteți-mi să o spun foarte clar, știu că suntem, sunteți destul de nou aici, dar cine ne cunoaște și știe cum putem negocia cu Consiliul, știe că dacă se întâmplă așa ceva și dacă se întâmplă să ni se dea ocazia să îmbunătățim situația, noi o să o facem. Știu că la început, de exemplu, cei de la Consiliu spuneau că mm, nu prea ne place propunerea aceasta și gata. În al doilea an, când am prezentat același lucru, nu cred că va mai putea să dea același răspuns și cel târziu, în al treilea an, va trebui să miște ceva. Și Consiliul știe că așa va fi, de aceea nici n-a vrut de la început să facă nimic iar uh, regulamentul care acoperă și situația Olaf, uh, cred eu, are acum momentul uh, pentru a putea, a venit momentul pentru a putea să-l punem în aplicare. În ceea ce privește procurorul european, dacă ne uităm la calendarul pe care trebuie să-l respectăm, am îngrijorări că va trebui să avem negocieri foarte lungi cu Consiliul. Pentru reforma OLAF ne-au trebuit 8 ani. Deci cred că cei care se vor apuca de treabă în acest șantier vor avea nevoie să aibă rezistență foarte mare. La o astfel de temă, 5 ani e nimic. Va trebui, deci, acum, odată cu reforma el Olaf, să facem uh, cerințele pe care le dorim și să încercăm să punem în aplicare și ce am obținut. Acesta este absolut necesar în momentul de față. ne a spus că avem prea multă raportare, dar vreau să vă răspund acestei critici. Am făcut foarte multe greșeli, de exemplu la OLAF am încercat să prelucrăm greșelile dinainte, au existat 10 sentințe ale Curții de Justiție care ne-au ajutat în acest sens. Eu am spus de fapt că este un, o minune că niciodată până acum un, un director general n-a trebuit să-și dea demisia și că de fapt rezultatele au fost cât se poate de bune. Aș vrea să atrag atenția asupra faptului că nu mai putem ignora aceste situații. Pentru unii este dificil să ia măsurile care trebuie, dacă însă aveau ceva de obiectat până acum, trebuiau să o facă până acum. Eu, în calitate de raportor, nu mi se pare corect să vină după aceea vocile care să spună ce n-a fost bine. Regulamentul acesta mi se pare foarte bun, mi se pare bun pentru toată lumea, pentru că va permite să avem mai multă transparență în activitatea noastră și în activitatea OLAF. Și, după părerea mea, și după timpul pe care l-am petrecut în colaborarea cu Olaful, pot spune că deja de 8 ani de zile cunosc instituția și se merge în direcția bună. Fiecare din amendamente au fost discutate cu Olaf înainte, deci să nu uităm că n-au existat uh, câțiva încăpățânați care au vrut să-și impună punctul de vedere. Nu așa a fost. Lucrurile au fost discutate în mare cu Olaf și uh, nu numai în mare, ci și în detaliu, de fapt. Aș vrea să pun um, o întrebare. Aș vrea să ne întreb pe directorul general care ne-a vorbit de un caz uh, Bulgaria-Germania. Aș vrea să știu care a fost rezultatul acestui caz, uh, cine primise ce fel de facilități în Germania sau în Bulgaria. M-ar interesa foarte mult să știu. În legătură cu cifrele, ați vorbit de o creștere a sarcinii muncii prin uh, mai multe sesizări, însă nu se întâmplă ca în 2011 au scăzut cu 35% în uh, sezizările OLAF, iar în, uh, în ceea ce privește anunțurile din 2011, cerințele din 2011 și din partea PIF, uh, um, nu au scăzut de asemenea, de fapt, aceste sesizări? Oare nu a n-a existat o oarecare echilibrare? De fapt, nu știu ce s-a întâmplat, dar ceva în 2011 s-a întâmplat de au scăzut uh, așa de mult uh, sesizările. Am și o întrebare către doamna Mittermeier. Aveți dreptate în ceea ce privește beneficiarii și problema legată de aceștia că nu ne-au adus nimica bun până acum. Însă acum pot spune că am, avem în, deja, am rezolvat deja anumite chestiuni destul de dificile. Până în 2007 încă nu puteam spune acest lucru. Putem să ne blocăm, bineînțeles, în acest site unic pentru statele membre. Am făcut amendamente enorm de multe pe această temă. Am încercat să explicăm de multe ori utilitatea unui site unic. Însă e vorba de obligativitatea juridică. De fapt, despre aceasta este vorba și ar fi nevoie de o organizație ca dumneavoastră care să facă o comparație și să poate să ne spună cum se reflectă aceste date concret. Deci lipsesc o, știu, o prelucrare adevărată a acestor date și poate că aveți dumneavoastră o idee concretă despre ce am putea face. Această întrebare următoare a pusese și domnul Gaier către directorul general. Colaborarea cu statele membre. Cum putem să ne asigurăm că această colaborare să aibă loc cu adevărat și că statele membre să folosească și să îmbunătățească baza de date care este esențială și pentru OLAF? Mulțumesc! Mersi beaucoup, Madame Gressler. Mulțumesc, doamnă Gressler. Domnul Cornelis de Jong are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult uh, și celor uh, doi oratori pe care i-am avut uh, astăzi. Am discutat deja acest aspect la nivel oficial cu Comisia, dar aș dori să lămurim niște lucruri. Avem o propunere de directivă din partea Comisiei pentru a se armoniza dreptul penal. Mai mult, avem o propunere care urmează să apară în ceea ce privește parchetul european. Cred că acest, uh, cred că dacă amestecăm borcanele, nu facem decât să tulburăm această dezbatere. O chestiune este politică și o să revin la acest lucru, este vorba de parchetul european, iar uh, prima propunere de directivă reprezintă un, document mai degrabă tehnic și juridic, e vorba de elemente juridice tehnice care trebuie analizate la COCOBU. Dați-mi voie să încep cu directiva. La Consiliu se discută a temeiul juridic. Articolul 325 alentul 4 al tratatului a fost uh, ales, vorbind despre drept penal și articolul 83 aliatul 2 este un articol general care se aplică acestui domeniu. Ne-am aștepta ca acest articol să se folosească pentru această directivă. Dar iată că s-a ales 325 aliatul 4, fiindcă Comisia spune că este vorba de lex specialis. Iar în conformitate cu arti- da, iar uh, articolul 83, cred că s-ar putea spune exact invers și anume că articolul 325 specifică uh, obiectivele, dar că se adoptă legea specială în conformitate cu articolul 83. Mă întreb dacă nu cumva Comisia și Olaful ar putea să-mi spună mai multe lucruri despre acest lucru. Apoi, în ceea ce privește propunerea, ar vrea să vă întreb dacă ne închipuim că un anumit stat membru începe să aplice această legislație și apoi începem să primim cauze legate de, de frauda adusă bugetului eh, comunitar o anumită companie ar putea să aibă filiale eh, europene sau la nivel național eh, în ceea ce privește finanțarea, deci pot să fie acoperite sau nu de această legislație. Întrebarea este dacă e vorba de fraudă cu banii contribuabililor naționali, atunci este vorba de un alt tratament. Comisia mi-a răspuns la nivel neoficial că uh, într-adevăr, aceeași definiție a infracțiunii se aplică pentru fraudă care aduce atingere bugetului național, dar mă întreb de ce Comisia uh, a restrâns definiția în această propunere la interesele financiare ale, ale Uniunii Europene, fiindcă pentru a aplica această legislație e nevoie de dispoziții care să se aplice atât la bugetul european cât și la bugetul național. Nu are nicio importanță pentru contribuabil dacă banii vin pe filiera Europei sau de la guvernele naționale, iar sfera de aplicare a acestei propuneri este restrânsă. Iar dacă uh, se dorește aplicarea eficientă a acestei legislații, statele membre nu au altă opțiune decât să aplice această legislație la, în termeni generali în ceea ce privește combaterea probei. Iar dacă am fi aplicat, ca termen juridic, articolul 83, am fi rezolvat această problemă mai largă. Apoi, în ceea ce privește sentințele minime și uh, statutul limitărilor, aici aș dori să vă spun că propunerea făcută are prevederi care trebuie să se aplice și altor tipuri de infracțiuni. Înțeleg că s-ar, ar putea apărea probleme dacă există diferențe la nivelul statutului limitărilor de la o țară la alta și o anumită infracțiune este sancționată într-un stat într-un fel și în alte state altfel. Deci este clar că trebuie să facem ceva în ceea ce privește acest lucru. Dar în ceea ce privește sentințele minime, mă întreb dacă nu cumva uh, ca acest pas revoluționar, fiindcă ar fi unul revoluționar, este prima oară când în domeniul dreptului penal facem așa ceva, mă întreb dacă ar trebui să aducem toate lucrurile la un loc în aceeași propunere. Ar putea să avem o discuție la nivel orizontal cu Consiliul și Parlamentul European pentru a vedea dacă dorim să introducem într-adevăr sentințe minime care nu există în toate statele membre și s-au ridicat argumente împotriva unei astfel de abordări. Cred că avem nevoie de o discuție mai amplă decât, o, decât discuția pe baza acestei propuneri. Și încă un aspect, uh, doamna mai ar putea să-mi spună mai multe, este vorba despre definiția uh, infracțiunilor propuse aici. Cum se îmbină lucrurile aici cu legislația națională? Mă, uh, internațională, mă, mă refer la ONU și la Consiliul Europei, avem instrumente europene uh, mare parte adoptate, dar trebuie să vedem cum se îmbine lucrurile cu elementele la nivel internațional, fiindcă Transparency International are foarte multă experiență în acest domeniu. Știu prea bine, ar vrea să știu care este valoarea lor în lumina um, angajamentelor internaționale ale statelor membre și ale Uniunii Europene. Apoi, în ce privește Olaf, săptămâna trecută a avut loc o dezbatere înflăcărată cu privire la Hercules eu am încercat nu neapărat să pun bețe în roatele muncii OLAF, ci să fac, pe OL, să fac olaful să recunoască că modul cel mai eficient de a cheltui banii este într-un este în, în mod concertat cu ce fac celelalte departamente cu privire la Hercules, fiindcă se vorbește despre lista de resurse și dacă nu încercăm să cooperăm cu celelalte departamente pentru a fi mai eficienți, atunci degeaba la un moment dat o săptămână mai târziu suntem acuzați că creăm un volum de muncă exagerat și uh, nu ținem cont de lipsa de resurse. Deci trebuie să ne gândim cum se pot cheltui banii mai eficient. Apoi, în ceea ce privește parchetul european, cred că important este aici ce propunere va face Comisia cu privire la acest lucru. Este prea ușor să spunem că, iată, asta este soluția. Mai multe modele ar putea fi posibile după mine și dacă, într-adevăr, uh, parchetul european EPPO ar uh, putea să ar, ar trebui să funcționeze prin intermediul parchetelor naționale, atunci mă întreb dacă acest lucru ar crea într-adevăr o plusvaloare. Dacă ideea este să creăm un fel de FBI european, atunci da, ar exista o, plus o plusvaloare. Dar o uh, chestiune ar fi delicată la nivel național, deci ar fi uh, reducționist să spunem că aceasta este soluția la toate problemele noastre, fiindcă odată ce vom avea propunerea, detaliile și modul în care se va aplica vor fi cele care fac, fac diferența și știu că parchetele naționale se opun ideii de a, de a institui un parchet european. Mă întreb dacă, mă întreb ce diferențe sunt între interesele lor și interesele OLAF sau Transparency International care sunt pentru această propunere. Poate aceasta ne răspundeți, vă rog frumos, mulțumesc. Merci, euh, Monsieur De Jong. Mulțumesc foarte mult. Da, dau acum cuvântul domnului Schilacakis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să... Îmi cer scuze, am uh, fost prezent la Econ, fiindcă sunt raportor din umbră acolo pe un dosar și n-am putut să fiu, din păcate, prezent de la începutul acestei uh, aceste aceste audieri, care se înțelege foarte importantă. În primul rând, vreau să vă spun că frauda și corupția sunt mult mai răspândite decât, ne, decât îndrăznim noi să spunem, decât ne închipuim. Iar acest lucru este extrem de important, mai atât uh, la nivel de stabilirea politicilor, cât și la nivel economic. Nu putem vorbi despre o fiscală în momentul în care aspectele financiare au cadre de funcționare diferite în statele europene. Avem nevoie și de o uniune anticorupție, dacă dorim ca acest sistem să funcționeze. Nu o să intru acum în amănunte, dar aș dori să vă spun că știm de la Transparency International, prin intermediul uh, raportului elaborat cu privire la mituirea autorităților publice din statele membre, S-au desfășurat sondaje unde cetățenii sunt întrebați în întreaga lume și în statele membre, bineînțeles, dacă au uh, mituit vreodată oficialitățile publice, funcționarii publici în statele membre și știm foarte bine că sunt foarte multe cazuri de mită în foarte multe țări, regiuni, unde acest fenomen de mituire a funcționarilor publice este răspândit. Bineînțeles, Dacă, sunt, dacă e mită în vamă, într-o țară, acest lucru, bineînțeles, afectează interesele financiare ale Uniunii Europene. Nu cred că se așteaptă cineva ca o persoană care ia mită. Va avea mustră de conștiință să, dacă acceptă mită cu banii contribuabililor, nu va, că va avea mustră de conștiință să ia mită când e vorba de banii europeni. Bineînțeles că e mai ușor să fur banii europeni decât să fur banii contribuabililor. Eu aș dori să aflu care este părerea reprezentantele de la Transparency International cu privire la aceste sondaje. Unde punem degetul pe rană, mită. Fiindcă mita nu este uh, doar corupție la suprafață, ci este corupție 100%. Este o corupție minoră, să spunem, și atunci oamenii sunt uh, mai dispuși să recunoască aceste cazuri unei persoane necunoscute, uh, persoane de pildă care desfășoară sondajul. Aș vrea să știu dacă Transparency International a făcut vreodată legătura între mită și fraudă la nivelul banilor europeni sau dacă au folosit aceste tehnici pentru a măsura frauda adusă bugetului european. Fiindcă ne dăm seama că noi doar uh, doar norocul ne ajută să prindem acești mari pești ai corupției, mari rechine ai corupției, nu pentru că am avea uh, instrumente de pescuit uh, prea eficiente. Și apoi vreau să o întreb pe doamna Cresler, fiindcă mă interesează acest lucru. Câte anchete OLAF sunt din proprie inițiativă și câte anchete OLAF sunt derulate în urma unei reclamații sau în urma unui denunț de nereguli făcut de o persoană? Fiindcă am discutat în această comisie în nenumărate rânduri despre acest lucru. Dacă 90% din anchetele noastre sunt demarate pentru că s-a făcut o reclamație sau pentru că a existat un denunț, asta înseamnă că dacă avem un sistem corupt care, uh, uh, care îi uh, încătușează și le pune căluș oamenilor, atunci nu putem să avem intervenție europeană dacă nu există anchete din proprie inițiativă, atunci 50% din din la nivel de 50% din capacitate de anchetă a OLAF, unde anchetatorii pot să pătrundă în domenii unde știm că există cazuri de corupție, dar nu există reclamații, atunci numai așa putem putem să le băgăm frica noastră celor care fură banii europeni. Acest lucru este foarte important, fiindcă la ora actuală, în, uh, peste tot, în toate punctele cardinale, oamenii sunt uh, uh, într-o situație drastică din cauza măsurilor de austeritate, fiindcă trebuie să-și plătească datoriile naționale. Deci este o, o chestiune foarte delicată. Și eu cred că combaterea fraudei și corupției este un element care unește populația europeană mai mult decât orice altceva, mai mult decât oricând alt, altcândva. Trebuie să acționăm deci cu mai multă îndrăzneală, cu mai mult spirit de inițiative și să nu ne ferim să discutăm despre parchetul european, despre OLAF și despre alte instituții care putea să devină un fel de FBI european. Să nu ne fie teamă. FBI-ul american a reușit să combată corupția cu succes și a reușit să combată cu succes crima organizată în uh, ultimii 90 de ani. Și trebuie să discutăm aceste lucruri, cel puțin să le discutăm, fiindcă în realitate am eșuat. Aș dori să discutăm aici și o să conchid, îmi cer scuze că am zăbovit prea mult, dar să discutăm despre raportul OCDE în ceea ce privește mituirea uh, uh, oficialităților străine. Fiindcă dacă citiți acest raport, vă dați seama că și într-un, uh, într-un sistem judiciar care funcționează bine, în țările unde nu sunt, unde sistemele funcționează bine, se mituiesc uh, oficialitățile publice din țări străine. Și nu se întâmplă nimic celor care fac asta. Poate sunt trași de urechi în cel mai rău caz. Dar, de fapt, aceste cazuri de mită subminează eforturile făcute la uh, țării respective. E vorba de eforturile făcute de combaterea corupției în acea țară, fiindcă dacă nu există o inițiativă reală din partea țărilor care, care o duc mai bine, să zicem, în ceea ce privește combaterea corupției, în momentul în care sunt implicați oamenilor, atunci cum ne putem aștepta la ceva din partea celorlalte țări unde uh, acolo unde oamenii sunt prinși în aceste capcane ale corupției organizate și ale crimei organizate. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Schilakakis. Dau cuvântul domnului Paul Rubic. După care, uh, doamna Amelia Andresotă, domnul Rubic are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Pe mine m-ar interesa să știu ce se poate face din, în domeniul prevenirii. Pentru că avem și inversarea sarcinii probei pentru TVA, de exemplu, și ar fi foarte util, de exemplu, să încercăm să combatem mai bine frauda în domeniul TVA-ului prin această măsură. Pe de altă parte, avem în Emiratele Unite, de exemplu, zone fără taxă, uh, în care se poate acționa fără a plăti impozite și în care, bineînțeles, că se poate folosi această oportunitate. Vreau să știu dacă aceasta are consecințe asupra um, combaterii fraudei în general. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Amelia Andres Totos, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc! Vreau să-i mulțumesc doamnei Mitemar pentru prezentare făcută. Grupul Verzilor sprijin regulamentul privind protecția persoanelor care denunță nereguli. Așa, am o întrebare de la Olaf privind procesul de contrabandă. Știm din uh, discuție de până acum că uh, bunurile de contrabandă, bunurile falsificate, sunt acum amestecate în dezbaterile privind măsurile vamale. În discuțiile privind uh, uh, contrabanda a, și asta în domeniul uh, tutunului, țigărilor, am observat aspecte divergente în ceea ce privește diferențele și aceste activități infracționale doresc a fi contracarate cu campanii anticontrabandă și... Până la urmă este vorba de un aspect politic mai degrabă decât de funcționarea OLAF, dar vreau să, aș vrea să știu care sunt efectele după OLAF a amestecul acestor concepte, contrabandă, încălcarea brevetelor, protecția consumatorilor și așa mai departe. Uh, cum uh, a influențează toate acest lucru capacitatea de a combate frauda și corupția la frontierele europene? Vă mulțumesc! Dziękuję bardzo. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Domnul Kassler, vă dau cuvântul pentru a răspunde la întrebările adresate. Și doamna, doamnei Mitter mai ales să dau cuvântul, dar... Prima întrebare, domnule Kessler, era următoarea. Vorba de întrebarea adresată de, de domnul raportor Jens Geier. Ce fel de competențe sunt necesare, după dumneavoastră, a fi conferite parchetului european. Thank you, Thank you, Mr. President. And thank you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor pentru întrebările adresate. Într-adevăr, haideți să începem cu, cu întrebările adresate privind parchetul european. În primul rând, vreau să vă spun că am avut numai 10 minute alocată. <laughs> Eu am, m-am mai întins, am, am vorbit 20 de minute. Dar sunt multe lucruri de spus. Vă rog să, să mă iertați că nu am putut să acoper toate elementele. și n-am uh, acordat decât 3 minute parchetului european. Poate v-am dezamăgit pe unii dintre dumneavoastră, dar nu puteam să dau prea multe amănunte. Acum, în ceea ce privește competențele, dacă spunem că nu s-a hotărât nimic, uh, înseamnă că suntem încă într-o etapă premergătoare, dar uh, este probabil că, așa cum se stipulează în tratat, va fi vorba de infracțiuni de ordin financiar uh, aduse săvârșite la adresa bugetului european, care este uh, jurisdicția prezentă uh, actuala OLAF, sau, ca să fac altă paralelă, se vorba de infracțiunile care sunt incluse în directiva despre care am vorbit, cu privire la armonizarea sancțiunilor penale în Uniunea Europeană. publicată în iulie de comisie. Deci nimic nou. După cum știți, tratatul stipulează că într-o a doua etapă, dacă toate statele membre sunt de acord, pot fi adăugate uh, prerogative acestei instituții, dar aceasta este o posibilitate care se prevede în o etapă ulterioară. Parchetul european uh, va începe la, cu uh, prerogative în domeniul fraudei și corupției și uh, contrabanda care are efect asupra cheltuielilor și veniturilor pierdute. Deci nu se adaugă competențe noi, nu e nimic nou, dar va fi oricum un mare pas înainte. Apoi, în ceea ce privește EPO, Parchetul european. Da, sunt de acord. Îmi cer scuze, nu, nu o să vă spun pe nume, fiindcă uh, o să vă răspund pur și simplu la întrebări, la, uh, referindu-mă la conținutul întrebării mai degrabă decât la numele persoanei care a adresat-o. Care va fi modelul? Uh, da, acest lucru este foarte important, dar EPO nu este vorba, nu este doar un nume. Pe baza reuniunilor uh, făcute cu autoritățile naționale și uh, procurorii generali din Uniunea Europeană. Ne-am întâlnit la, la Berlemo anul trecut, ne-am întâlnit deja în nenumărate rânduri cu ei și ne întâlnim individual cu ei. Eu nu sunt atât de pesimist ca domnul de Iom, sunt mult mai optimist în ceea ce privește uh, sprijinul acordat de procurorii naționali. Avem un model care reprezintă un, uh, un amestec între birou central și și uh, Procuratura Specializată Antifraudă la nivel național, care conlucrează în aceeași rețea, deci nu își desfășoară activitatea așa cum se întâmplă acum la nivel național, în calitate de autorități naționale, vor ține în continuare de parchetele naționale, dar în momentul în care uh, instrumentează astfel de cauze, vor acționa în calitatea lor de membri ai EPO, ai parchetului european. Este vorba despre un cadru mult mai amplu european, cu mai multe răspunderi și, bineînțeles, cu un aspect de coordonare a parchetelor a parchetelor, iar acțiunile lor vor avea un, un element, o dimensiune europeană, deci vor fi mult mai eficiente, mult mai puternice și astfel vom reuși să răspundem problemei fragmentării. Asta pot să vă, vă spun acum în câteva minute despre EPO. Dar vă spun încă o dată că sunt gata să ne întâlnim uh, încă o dată și să discutăm mai pe larg acest subiect când doriți dumneavoastră, chiar înainte, bineînțeles, de prezentarea oficială a propunerii care va avea loc în luna iunie, oricând vă stau la dispoziție și doamna Lebai, uh, colega mea, care se ocupă de același dosar. În ceea ce privește 10, uh, uh, acest uh, document, eu cred că a venit vremea să aprobăm acest document. Am sentimente bune, iar Parlamentul European, după părerea mea, cred că este de acord cu noi. Acest document ne va ajuta să fim mai transparenți și așa mai departe. Iată, deja armonizăm situația. Deja, încă de la 1 februarie, a acestui an vom fi, vom armoniza situația, nu cred că mai trebuie schimbat nimic în ceea ce privește procedura actuală a OLAF, fiindcă am schimbat-o deja în, în lumina textului care avea să fie aprobat. Am vorbit despre efectul combinat a mai multor aspecte. Uh, E vorba de mai multe informații primite cu 30%. Reducerea resurselor uh, umane. Nu financiare, ci umane. Chiar dacă avem uh, fonduri suplimentare. Dar nu putem să angajăm oameni noi. Așa stau lucrurile. E o chestiune bugetară. Mai, multe, mai multă obligativitate de raportare. Dar fără competențe suplimentare de uh, Anchetă. Acesta, acesta este titlul audierii. Implicațiile, citez, pentru uh, munca de anchetare a OLAF, a efectelor, a efectele combinate a acestor factori care, care uh, nu vă privesc dumneavoastră, dar eu le, eu le văd cu ochii mei. Dacă le aducem la oaltă, cred că mi-e foarte ușor să spun și dumneavoastră să spuneți același lucru, că vor avea un impact negativ, semnificativ asupra acestor elemente, și anume mai multe informații fără competențe suplimentare, reducerea efectivului de angajați, sporirea sparcinii administrative, toate acestea vor afecta funcționarea OLAF-ului. Nu fac o tragedie din asta. Eu mă bucur foarte mult că uh, vom, ne vom desfășura activitatea în continuare așa cum o facem, dar, uh, dar trebuie să vă dau părerea, fiindcă m-ați întrebat care este părerea mea cu privire la acest... Bun, mă rog. Acum, alte aspecte. Uh, yes. How comes uh, somebody has asked uh, that cineva m-a întrebat uh, de ce oare dețin mai multe informații dacă notificările uh, PIF sunt în descreștere. În primul rând, deci sunt două probleme. Una, că notificările acestea reprezintă rapoartele pe care în fiecare an uh, fiecare stat membru le efectuează în legătură cu cazurile suspecte de fraudă sau nereguli. Uh, și OLAF are rolul de administrator care colectează aceste, aceste date și încearcă să găsească criterii unificate pentru rezolvarea lor. Asta e tot ce face OLAF. Și nu e vorba deloc aici, nu afectează cu nimic capacitatea de anchetă a OLAF. E vorba de cazurile de fraudă raportate, suspiciuni de fraudă și asta se rezolvă la nivel național când spun că am mai multe informații care ne sosesc, sau, mă rog, reclamații de suspiciuni de fraudă și de corupție, mă refer aici la informațiile pe care le primim din partea instituțiilor europene, din partea statelor membre, sau, bineînțeles, organele competente, poliție, justiție, curte de conturi, așa mai departe, uh, ei ni se adresează ca noi să începem o anchetă și mă refer și la informațiile provenite din partea unor actori privați. Orice cetățean, firmă, organism, entitate din uh, Uniunea Europeană sau din afară ni se poate adresa și ne poate trimite informații în legătură cu posibile nereguli sau infracțiuni. În fiecare an primim din ce în ce mai multe informații și anul acesta cel puțin 30%. E mult. Ea spune că este foarte bine că se întâmplă așa, pentru că asta ne arată că Olaf e mai bine cunoscut, cel puțin așa presupun eu, că a stârnit mai multă încredere din partea cetățenilor noștri. Acum suntem în faza analizei acestor informații asta am și scris în raportul anual, că ne-am dat seama că din partea instituțiilor avem mai puține informații, din partea sectorului privat mai multe informații. Deci uh, creșterea asta e datorată mai mult uh, sectorului sau surselor private, ca să spun așa, de informații. Asta e grăitor. Vom analiza și vom raporta. Însă, cum spuneam, nu este nicio legătură uh, între raportările statelor membre sau ceea ce fac ele la ele acasă și informațiile care ne, ne, ni se adresează direct. În unele cazuri, poate unii n-au încredere în autoritățile lor naționale și de aceea ni se adresează direct nouă. Sunt cazuri în care autoritățile naționale ni se adresează nouă deoarece spun că e vorba de o infracțiune care ne depășește uh, competența sau e un caz complicat, ajutați-ne. Și asta și facem, e treaba noastră. Și în statele membre, totdeauna când vorbesc cu statele membre, uh, le încurajez să raporteze mai des. Nu e vorba că avem nevoie de mai multe informații, ci vreau să subliniez că e necesară uh, consolidarea cooperării între autorități și instituții. Asta se leagă și de chestiunea menționată în ultimul rând de domnul Schilacakis, îmi pare rău alt nume, n-am reținut, și anume, Olaf desfășoară doar o mică parte în anchete din propria inițiativă, dar mă întorc la 1073. Acolo se poate citi și eu trebuie să respect ce scrie acolo. Uh, că trebuie să deschid o anchetă atunci când dispun de suspiciuni suficient de grave pentru a face acest lucru. Că păi dacă aș respecta uh, asta la sânge, n-aș deschide niciodată o anchete. Nici o anchetă, pentru că dacă am asemenea suspiciune, atunci deja pot să trimit direct cazul autorităților naționale. Deci deschid un caz și îl închid direct. Dar în uh, regulamentul uh, amendat uh, am scăpat de una din aceste prevederi că erau doi de S și un G. Deci acum e doar vorba de suspiciuni suficiente, au rămas doar doi de S. Deci este suficient, cred. Dar oricum, cum spuneam, deja avem uh, 1300 de informații în fiecare an cel puțin anul acesta, și cu reducerile de personal, cu toate cele despre care v-am vorbit. Nu am de unde, nu am resursele ca să fac anchete suplimentare, să caut eu uh, alte informații. În plus, după cum știți, uh, de la data de 1 februarie, noi putem să dăm un răspuns în legătură cu deschiderea sau nu, nedeschiderea unei anchete într-un termen de două luni înainte de 1 februarie, durata media a fazei de selecție de, pentru decizia de a deschide sau a nu deschide o anchetă era în medie 7 luni. Acum 1,1 a scăzut uh, termenul. Oricum, 1073 ne spune că termenul ar fi uh, două luni. Iată acum uh, am alocat multe resurse, s-au uh, schimbat uh, procedurile interne, simplificare. Oamenii lucrează din greu ca să uh, facem acest lucru cât mai rapid posibil și reușim. Avem, am și personal care poate căuta informațiile. Și niciodată n-am îndrăznit să sper să devin eu un Edgar Hoover, uh, șeful FBI al Uniunii Europene. Nu, nu pentru că poate că nu sunt nici persoana uh, care să se asemene cu Edgar Hoover, dar pentru că nu am personalul necesar și, în primul rând, că nu am teme juridic, nu am competența să fac asta. Dacă îmi cere să fac asta, bine, eu cu dragă inimă aș face asta, pentru că știu cum uh, funcționează FBI-ul, am colaborat cu ei. Într-adevăr, ei fac operațiuni uh, uh, sub acoperire anticorupție. Dar eu nu pot să fac așa ceva. Nu pot nici măcar, v-am spus, nu pot nici măcar să am acces la vreun cont în bancă al uh, persoanelor care sunt aflate sub banchete, care ar fi un lucru elementar. Eu nu pot să-l fac. Așadar, aș spune că oricum noi deschidem anumite anchete din proprie inițiativă atunci când avem asemenea suspiciuni că la nivel național autoritățile nu își fac treaba. Bun, asta se cite, putem și citi în ziare. Sau câteodată dumneavoastră ne le trimiteți și câteodată le citim, chiar dacă dumneavoastră nu le trimiteți. Avem și procedura întrebărilor parlamentare. Da, și de multe ori din procedura asta, uh, iată, rămân, adică descoperim lucruri interesante, vedem că nu se întâmplă nimic la nivel național și atunci noi putem deschide uh, anchete în, deci, din propria noastră inițiativă, dar nu este un procentaj mare cu, actuala, cu actualul temei juridic și cu actuala capacitate nu putem face altfel. E vorba, sigur, de, doar de o cotă redusă din uh, totalul uh, anchetelor noastre și cu toate acestea consider că dacă OLA funcționează bine și noi încercăm să funcționeze cât mai bine, dacă poate să dea curs într-un termen rezonabil solicitărilor uh, și raportărilor, chiar dacă avem mai puține resurse umane, eu cred că oamenii și instituțiile, dacă noi suntem percepuți, nu ca cineva care creează probleme, Doamne, Doamne, îmi bate Olaf la ușă, ci ca o posibilă ultimă resursă uh, instituțională care să rezolve problemele, atunci vom dispune de mai multe informații, nu neapărat în termeni cantitativ, ci calitativ și vom putea să ne putem face treaba mai bine. Vreau să spun cu asta că ă, pentru a combate în mod eficient corupția și frauda la nivelul statelor membre și la nivelul instituțiilor, asta înseamnă să avem o bună conlucrare, pentru că e muncă de echipă, nu înseamnă că noi ne trimitem ă, agenții pe care nici nu-i avem, de altfel și nici nu vrem să avem, și facem uh, anchete, ne băgăm nasul în oala statelor membre și a, informațiilor, uh, și a instituțiilor. Nu, e o muncă de echipă pentru că e interesul comun al tuturor. Instituțiile trebuie să ni se adreseze co- uh, corect, cinstit și rapid, să aibă încredere în noi și noi facem anchetele rapid atunci. Deci dacă este o sarcină comună, partajată și fiecare joacă rolul, noi facem ancheta, sigur, dar cel, cei care uh, găsesc cazuri. Deci dacă avem toți aceleași valori și dacă avem încredere unii în alții, atunci eu sunt optimist că vom avea rezultate mai bune decât până acum. A, au mai fost evocate aici două probleme. directiva privitoare la uh, dreptul penal, material și temei juridic. Nu știu dacă putem face acum o discuție pe tema asta. În articolul 325, cred că avem acolo un temei, putem avea o discuție, va fi de altfel o discuție juridică um, cu, cu serviciile juridice, dar noi dispunem oricum de tratatul la Lisabona și, apropo, activitatea noastră nu e diferită de ceea ce deja există, pe, uh, având un temei în Convenția de 95 privitoare la protecția interesului financiar al comunităților europene. Dar n-a fost, semnat de toată, n-a fost semnată de toată lumea, desigur. Dar, oricum, la nivelul cum se spune acum la comisie că lisabonizăm lucrurile. Păi avem tratatul de la Lisabona și putem acționa pe temeiul acesta. Protecția intereselor financiare prevăzut acum nu, nu mai este în al treilea pilon, ci este parte a acheului comunitar și trebuie apărată de fiecare stat membru. Deci, asta pot să vă spun la ora actuală pe problema temeiului juridic. Va fi o întreagă discuție uh, între uh, serviciile juridice, dar e important să înțelegem cu toții ce s-a schimbat cu tratatul de Lisabona în domeniul justiției, pentru că niciunul dintre noi nu era obișnuit ca justiția să reprezinte afacerile europene, comunitare. Era ceva separat, dar acum e pe deplin europeană după Lisabona. Și am mai fost întrebat domnul de Iong în legătură cu sancțiunile minime, un nivel minim de sancțiuni. Eu aș dori să vă atrag atenție, haideți să uh, avem grijă uh, să nu, noi nu cerem niciodată o sentință, o, o, o pedeapsă minimă. Da, ce puțin așa am înțeles noastră că ați spus. Noi nu cerem așa ceva, poate că ați înțeles greșit. Nu știu cum să spun în engleză, dar pedeapsa minimă prevăzută în lege, care printr-o sentință poate fi chiar mai scăzut dacă se întrunesc condițiile specifice, de exemplu vârsta condamnatului și așa mai departe. Știu că unele state membre nu dispun de această prevedere în codurile lor uh, de procedură. Doar câteva state membre, cred, dispun de acest nivel. Și pentru el, pentru ceilalți va fi ceva nou. Dar uh, pentru Dumnezeu când se pune problema banilor europeni, nu e vorba de bani olandezi sau nemțești sau italieni, sunt banii tuturor europenilor. Infractorii sunt aceiași. Dacă ei știu că în anumite țări nu pot, poate exista o scădere a nivelului minim, noi propunem un, un nivel minim de șase luni, care printr-o sentință judecătorească poate fi chiar uh, scăzut. cred că nu facem nicio revoluție și se poate, este un lucru care poate, o reformă care poate fi făcută foarte ușor. Și în ultimul rând, eh, cineva de la Vers, cred, mi-a pus o întrebare. I-aș spune că nu cred că amestecăm eh, problema contrabandei de țigări și problema contrafacerii, cu, cu problema contrafacerii. Nu cred că amestecăm lucrurile. Și rolul nostru nu este de a proteja interese comerciale sau sigur, și ele trebuie respectate. Nu spun că nu trebuie protejate, dar nu e treaba noastră. Noi protejăm interesele financiare ale Uniunii Europene care sunt afectate atât prin contrabandă cât și prin contrafacere. De asta ați menționat tutunul. Sigur, într-adevăr, există probleme în acest domeniu și sunt legate de țigările de contrabandă, cele care nu au timbru. Și, sigur, acestea pot fi și uh, țigarete contrafăcute sau pot fi uh, necontrafăcute, provenind din partea unor mari companii, deci nu sunt contrafăcute, însă uh, au fost introduse în Europa prin contrabandă. Deci sunt trei tipuri și noi ne ocupăm de toate aceste trei tipuri de infracțiuni. Oricum, e vorba de aceeași infractor sau același grup infracțional de contrabandă, deși uh, pot fi trei uh, cazuri diferite, deci țigări pentru care nu se plătesc accizele, uh, țigări care sunt contrafăcute, deci nu sunt originale, deci nu se plătesc taxele și de aceea intrăm noi în acțiune și țigări normale care sunt introduse în Europa prin contrabandă și ne ocupăm de toate aceste trei tipuri. Vă mulțumesc! Mersi euh, beaucoup, monsieur Giovanni Căsler. Mulțumesc foarte mult, domnule Kessler. Au fost puse două întrebări foarte precise din partea doamnei Gressler și de Jung. Doamna Gressler a încercat să întrebe care a fost verdictul în cazul de corupție bulgaro-german și domnul de Jung a întrebat uh, care sunt atitudinile față de corupție în cazul în care a existat o finanțare mixtă Uniunea Europeană națională. Care este deci abordarea pentru aceste cazuri? Mulțumesc. Către doamna Grețle mai întâi. Citind uh, rapoartele, am văzut că Persoana care comisese frauda în Germania fusese condamnată cu mai mulți ani înainte. Persoana care era investigată în Bulgaria a fost uh, condamnată la 12 ani pentru mai multe infracțiuni de către Tribunalul de Primă Instanță din Bulgaria și acum câteva luni a fost achitată de către Curtea de Apel de fapt, nu este sentința finală pentru că se va ajunge acum la Curtea de Casație cu acest caz. Deci o să vă țin la curent. Acesta este însă doar un exemplu care vine de săptămâna trecută, deci nu e la fel de important ca acel caz. Avem însă multe cazuri similare și, oricum o fi, va trebui să um, continuăm să urmărim aceste cazuri. Sper că am răspuns la întrebare, iar apoi în legătură cu cealaltă întrebare, nu avem prea multe noutăți nici în legătură cu directiva. Așa cum este acum competența OLAF, așa este, va fi și pe viitor. Dacă există o 1% de bani fonduri europene în cazul respectiv, suntem competenți. Dacă nu avem 1% de fonduri implicate, atunci nu suntem noi competenți. Același lucru se aplică și uh, pentru uh, oficiul procurorului european și, bineînțeles, același lucru și pentru aplicarea directivei. Nu știu dacă aceasta era întrebarea, dar în orice caz, în fiecare stat membru, dacă directiva este aprobată, așa cum uh, sper uh, eu pe acest subiect, atunci probabil dacă, de exemplu, există o, cazuri de corupție la o licitație în care nu există niciun interes financiar al Uniunii, aceasta va fi reglementat, uh, acest caz, de către autoritățile naționale, de instanțele naționale, deci de către fiecare stat membru. Dacă sunt implicați 1% uh, din bani europeni în această chestiune, va fi uh, gestionată de către legislația națională, dar armonizată de către directiva europeană. Deci pentru aceeași crimă comisă într-o țară s-ar putea să existe două instanțe diferite care să intervină pentru, aceeași, pentru această infracțiune, așadar. Așadar, vor exista și consecințe diferite ale aceleași infracțiuni, pentru că interesele în cauză sunt diferite și de aceea e nevoie de o reacție diferită. Sigur că nici astăzi nu e mult altfel. Fiecare țară, după cum știți, așa este și în toate statele membre, are obligația sub uh, convenția pe care am uh, semnat-o, care va fi lisabonizată și ea, să își folosească definiția uh, fraudei la nivel național, raportând în același timp acest caz de fraudă și la nivel european. În codul penal, infracțiunea fraudei exista deja, dar există și o fraudă bis, dacă putem spune așa, e de fapt articolul 614, care este frauda la adresa interesului Uniunii, care este diferită de frauda uh, dinainte, deși nu este nimic revoluționar, este cât se poate de justificat, pentru că interesul despre care vorbim este diferit. Și deci interesele sunt de data aceasta europene. Dacă interesele sunt europene, avem nevoie de o reacție nu identică, ci omogenizată. Și vă mai spun ceva, deși poate n-ar trebui, dar probabil că știți că s-ar putea, să spunem politically corect, s-ar putea că în anumite state membre sau în anumite părți uh, ale Uniunii Europene să se spună, a, sunt fonduri europene deci, chiar dacă abuzăm de fondurile acestea, nu e mare lucru. Deci, de aceea eu cred că trebuie și uh, protecția banilor europeni să se facă la nivel european și nu să fie lăsată la îndemâna statelor membre, pentru că nu e vorba de același interes. Mulțumesc. Președintele, mai dorea să ia cuvântul cineva, dacă nu mă înșel, uh, din sală. Doamnă, puteți să vă prezentați, să ne spuneți cine sunteți și ce întrebare doriți să puneți, vă rog. Merci beaucoup pour, pour l'invitation. Euh, je ne savais pas, je suis... Euh, Mulțumesc pentru invitație. Sunt Stella Velichi, sunt fizician, uh, informatician și sunt cetățean european. Mă interesează foarte mult această conferință. Ceea ce mi se pare mie este că eu cunosc Olaful după nume, și din cărți, am senzația însă că acesta este mai politizat decât eficient și că instituirea unui procuror european, pentru mine ca cetățean european, mi se pare că limitează independența națională. Există un procuror peste ceilalți procurori naționali care decid. Și aceasta mie îmi face oarecum frică. Ceea ce consider eu Olaful, care are o experiență în această luptă împotriva corupției, Ceea ce am constatat este că trebuie să existe o persoană pe lângă instituții care să lupte împotriva corupției. Există instituții care funcționează în statele fost comuniste, de exemplu, care sunt uh, instituite pentru ca să combată corupția și există acolo o persoană din partea statului care, cu care se poate discuta și care ne poate permite să participăm la toate aceste anchete și astfel există și o posibilitate pentru OLAF de a colabora cu Interpolul și cu polițiile care sunt cele care conduc aceste anchete. Deci instituirea unui procuror european, deci a unei noi instituții, din nou totul la nivel uh, foarte instituțional, e, nu se va ști probabil ce funcție are acesta și nu va fi foarte clar. Un alt exemplu, în țările excomunite există întotdeauna aceleași persoane în spatele acelorași uh, firme sau uh, societăți ecran care se servesc din fondurile europene și Olaful ar putea cu, a, cu ajutorul acestor instituții și uh, care luptă împotriva, uh, de fapt, interesului național, să pedepsească aceste instituții. Dziękuję bardzo. Myślę, że w drugiej części po zakończeniu... Mulțumesc foarte mult. Cred că dacă terminăm a doua parte a audierii noastre, o să putem să răspundem la întrebarea dumneavoastră. Acum Aș dori să dau cuvântul, deci, mai departe vorbitorilor noștri, domnul Janunis și uh, următoarea vorbitoare, doamna, domnul, mă scuzați, domnul Jorge Spina Ramos din uh, Spania. Dar înainte să le dau cuvântul lor, înainte să dau cuvântul lui Janunis, uh, aș dori să o rog și pe doamna Mittermeier să mai spună câteva cuvinte, cuvinte pentru că i s-au pus și dumneavoastră întrebări. Mulțumesc foarte mult, spune doamna Mittermeier. Uh, Mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o să răspund la câteva întrebări foarte importante care s-au pus aici. În primul rând, în ceea ce privește Oficiul Procurorului European, eu aș vrea să vă spun care este evaluarea noastră față de această nouă instituție care va apărea. Pentru noi, când facem o evaluare a situației în legătură cu crearea Oficiului Procurorului European, pentru noi îmi mm, pare ca o oportunitate foarte importantă, pentru că ar putea să îmbunătățească, în primul rând, toate activitățile anticorupție, antifraudă și, în același timp, și legislația ar putea fi îmbunătățită cu această ocazie, legislația antifraudă la nivel european. Mă refer însă și la Consiliul de uh, Europei și la alte instituții care nu fac parte din Uniunea Europeană. Noi uh, suntem uh, convinși că numărul de cauze în cazul, corupț- în cazul corupțiilor cu fonduri europene vor crește. Investigațiile conduse de OLAF sunt întotdeauna, dacă acestea sunt uh, întotdeauna urmărite și de către un procuror european. Deci noi subliniem importanța de aceea realizării acestui, acestui oficiu. În ceea ce privește întrebarea pusă de doamna dinainte, Investigațiile transfrontaliere nu sunt destul de bine urmărite acum, iar uh, oficiile naționale sunt câteodată depășite de complexitatea unor cazuri și de aceea par să fie mai degrabă ezitante în urmărirea unor cazuri atât de complexe. Aceasta este o problemă care trebuie rezolvată mai degrabă la nivel uh, regional. Iar uh, condamnările la timp sunt destul de puține dacă numai uh, oficiile procurorilor naționali sunt cei care acționează. Deci, eu cred că exact uh, lanțul care lipsește de legătură între aceste acțiuni este oficiul procurorului european care va fi, bineînțeles, dotat cu mai multă, multe instrumente de autoritate exact pentru aceste cazuri. Ce e important însă să nu se facă un amestec cu cazurile naționale, pentru că, bineînțeles că atunci o să existe foarte multe conflicte de competențe, dar dacă competențele acestuia sunt clare, atunci avem o combinație foarte bună uh, după urma căreia toată lumea poate să profite. Autoritatea de care, la care mă refer eu va putea coordona activitatea instituțiilor naționale, deci rețeaua națională, cum ar fi Eurojust și OLAF, va putea fi uh, și ea inclusă în aceste rețele internaționale, mai precis europene. Va trebui de asemenea însă ca aceste instituție să aibă un mandat foarte complex care să nu include numai infracțiuni care afectează interesul financiar al Uniunii Europene, ci și infracțiuni de corupție, de exemplu fraudă la nivel transfrontalier. Aceasta poate că răspunde la întrebarea domnului Jens Geier, pe care mi-a adresat-o de fapt direct. Cam atât uh, despre oficiul procurorului. O să continuăm activitatea noastră de evaluare a uh, situației de conectare cu alte convenții și reguli la nivel internațional și sperăm să putem să vă oferim mai multe informații în timp, în săptămânile care va veni. Vor veni, dar vom mai avea, bineînțeles, foarte multe ocazii de discuție și vom veni cu informații noi. Aș vrea să-i răspund și doamnei Gresle, care a pus o întrebare cu privire la site-ul unic, la pagina internet, pe care ar putea să fie publicați toți beneficiarii fondurilor europene. Sunt de acord cu doamna Gresle. Ceea ce avem în momentul de față nu sunt decât câteva cimitire de informații prin Europa, pentru că fiecare stat membru își gestionează singur publicarea beneficiarilor fondurilor europene în ce fel dorește. Unele state o fac foarte bine și n-am vrea să le subminăm eforturile deja foarte bune, dar problema sunt acele țări în care această publicare este mai degrabă luată la bășcălie, ca să spun așa, și în care aceste discuții nu prea au loc, nu există nici informații prea clare exprimate, deci nu se, există traduceri câteodată ale acestor informații în engleză și nu putem avea în niciun caz o privire de ansamblu. Deci ori Uniunea Europeană preia această sarcină și creează o bază de date complexă sau un rezumat al tuturor acestor informații de la nivel național sau societatea civilă trebuie să facă acest lucru, însă dacă societatea societatea are sarcina aceasta, va trebui să investim foarte puternic în aceste uh, acțiuni și va trebui să găsim un donator de fonduri pentru ca să putem, de exemplu, face un rezumat și traduce toate aceste informații la nivel european. E vorba de o folosire de resurse umane foarte mare și este o activitate foarte dificilă. Va trebui să vedem cum o finanțăm pentru că e foarte greu de finanțat. Poate că ar fi mai bine să o facă Uniunea Europeană pentru că Uniunea Europeană și dispune de toate aceste informații, de fapt. Dar sunt de acord că această discuție a durat deja de mult timp, ne-am cam împiedicat în ea și sper ca va, aceasta să fie revitalizată. În legătură cu întrebarea domnului Sculacakis, eh, iertați-mă că vă pronunț numele greșit, spune vorbitoarea, în ceea ce privește barometrul. Transparency International publică în fiecare an un barometru de corupție, așa numit, care este de fapt un sondaj uh, făcut la nivelul cetățenilor din Uniunea Europeană, unde punem întrebări, de exemplu, ați plătit în ultimele 12 luni mită undeva sau uh, care este percepția dumneavoastră față de guvernul dumneavoastră, crede sau poate să combate corupția cu instrumentele necesare. Și rezultatele au fost șocante, trebuie să vă spun, majoritatea cetățenilor europeni în țările în care am avut uh, ocazia să facem acest sondaj, au spus că nu sunt convinși deloc că guvernele lor sunt gata să, pregă- să combată frauda și corupția și în ceea ce privește instituțiile regionale aceleași critici nu consideră că sunt capabile. Deci trebuie să luăm în serios rezultatele acestui sondaj și să încercăm să restabilim încrederea cetățenilor în instituții atunci când e vorba de combaterea fraudei și a corupției, mai ales când e vorba de fondurile europene. Vă mulțumesc! Dziękuję bardzo, pani Mulțumesc foarte mult, doamnă Mittermeier. Iar acum are cuvântul domnul Janonis, care este uh, avocat general la Luxemburg. Mulțumesc. Eu am pregătit uh, în engleză discursul meu, nu în franceză. Deci a trebuit să fac acest discurs în engleză nu, și voi face tot posibilul să vorbesc bine. Yes, PowerPoint should be, should be his word, so I did not prepare PowerPoint eu nu am pregătit, mi s-a spus să nu pregătesc o prezentare PowerPoint, voi încerca să-mi uh, utilizez uh, textul, mi s-a spus de asemenea că uh, nu am mult timp la dispoziție, deci voi încerca să fiu succint. Oricum am mai vorbit despre reformele comisiei, cred că munca a deja a început deja au fost publicate niște articole interesante. Ce pot eu să vă spun din punct de vedere al Luxemburgului? Bun, nu pot vorbi din partea Procurorului General, desigur. De deci eu mă aflu aici într-o calitate privată, dar în legătură cu PIF, cum numim noi asta în Luxemburg în franceză, protecția intereselor financiare ale comunității, credem că mai există încă niște lacune. Voi încerca să mă refer doar la două aspecte pe scurt. Eh, probleme legate de eh, legislația națională materială și apoi probleme din Luxemburg, să vă mai spun și din acest punct de vedere, poate că nu e sur, o surpriză pentru noastră, noi suntem un, unul din membrii fondatori ai UE și sigur că am eh, transcris în legislația, am transpus în legislația națională toate convențiile uh, care țin de resortul protecției intereselor financiare, avem și sancțiunile necesare, pedepsele uh, care merg de la închisoare până la amendă și apoi, sigur, și confiscarea și restituirea fondurilor, care adesea este mai importantă decât uh, amenda. E important și că uh, e vorba de o, o infracțiune legată de spălarea de bani și și aceste infracțiuni sunt, uh, pe, uh, sunt prevăzute și e prevăzută și uh, uh, în codul uh, penal și în codul civil o asemenea uh, infracțiune, deci Uh, noi suntem pregătiți din punct de vedere național, dar și din punct de vedere internațional, A spune eu că uh, până acum nu am întâlnit nicio problemă în ce privește protecția intereselor uh, Uniunii Europene. Eu am înțeles că unele țări, cum sunt cele noi, au dificultăți, dar noi nu. <laughs> În legătură în legătură cu inițiativa de asistență uh, reciprocă, cu noua convenție PIF, vă pot spune că, din nou, am avut, am întâmpinat probleme câteodată, dar nu erau de natură juridică. Am avut ocazia să particip la lucrările Comisiei Libe de la Parlamentul European și acum câțiva ani și le-am spus același lucru că dacă întâmpinăm probleme, 99% e vorba de natură practică pur și simplu natură practică, pentru că nu vorbim aceeași limbă, asta e. Și traducerea din uh, limba X în engleză sau franceză poate nu este de calitate sau nu pot găsi un număr de telefon. Deci probleme practice, nu de ordin juridic. Și nu pot fi rezolvate printr-o nouă legislație aceste probleme, ci doar printr-o abordare practică. Și apreciez uh, ceea ce face Eurojust și uh, rețeaua uh, judecătorească europeană pe aceste chestiuni. E foarte important. Eu am publicat în Luxemburg texte pe această temă, nu vi le citi acum, ci aș simplifica. Noi putem, uh, spunând că putem răspunde toate solicitărilor legate de această chestiune a protecției intereselor financiare comunitare. Poate mă voi concentra pe un punct minor pentru dumneavoastră, poate, dar nu pentru mine ca practician. Noi primim 400 uh, de uh, uh, solicitări sau sesizări pe an we more and more see that the Vedem din ce în ce mai mult că petiționarii nu pot să se descurce prin acest hățiș de noi texte de lege și hățișul acesta devine din ce în ce mai des. Pentru că nu avem un text unic, din păcate, ci avem o multitudine de texte care apar de la an la an și este foarte dificil pentru petiționar să se descurce în toate aceste texte. Și mi-aduc foarte bine aminte când a fost prezentat mandatul de arestare european. Pe prima pagină se spunea că scopul era să se creeze un text de, de manieră de natură generală. Și dacă mă gândesc la ce se întâmplă acum, iată că suntem departe de acest scop. Nu toți petiționarii sunt de specialitate. Eh, bine, o, o țară eh, de dimensiuni mici poate se confruntă doar cu unul, două cazuri pe an. Eu aș recomanda să simplificăm lucrurile cât mai mult. Deci dacă putem să rezolvăm lucrurile cu un singur text, atunci să rămână un singur text și nu mai multe. Acum, în legătură cu Olaf, Olaf vreau să spun că face o treabă foarte importantă și sunt de acord cu domnul director Kessler că există multe probleme uh, inclusiv din punct de vedere național, adesea există o, o, o sau ce îmi spun mie judecătorii, ei, ce, ce, practic, ce, care e situația lor de martori sau de experți, dacă Comisia Europeană e și a parte civilă, deci ce se întâmplă, dacă care, cum participă ei în proces. La asta s-a referit și de domnul director Kessler, și domnul director Kessler și asta ne arată că, într-adevăr, e nevoie de mai multă claritate și poate de nouă legislație. La fel, Eurojust. Eurojust încă n-a fost utilizat suficient și mai ales uh, n-a fost uh, pus în aplicare în același fel în toate statele membre și sigur că așa asta, asta e o problemă. Noi, luxemburghezii, am utilizat uh, destul, uh, mie îmi place când mă duc la Haga, lucrăm foarte bine cu cei de la Haga, totuși, uh, eu știu că Comisia vrea să le confere puteri ca să pornească anchete penale din propria inițiativă. Asta de ce? Pentru că ei acum se bucură de încredere de plină din, din partea statelor membre ca fiind un instrument util pentru asistență, facilitare intermediere între diverse autorități, uh, uh, procuraturi la nivel național și ei consideră că ei că Eurojustul prezintă un aspect neutru foarte pozitiv. Acest aspect pozitiv nu trebuie uh, afectat conferindu-le puteri Astăzi deja am fost, a, s-a discutat cumva uh, acest aspect. Să treacă peste cuvântul autorităților naționale, pentru că nu ăsta e rolul lor. Ei fac foarte bine ceea ce fac astăzi și cred că așa ar trebui să rămână statutul lor, deci să nu treacă peste capul uh, uh autorităților naționale. Opinia mea este că Eurojust trebuie menținut uh, la rolul său de acum, care are un rol foarte pozitiv, uh, și să avem într-adevăr uh, această instituție a Procurorului European. Doctor, domnul doctor Kessler s-a referit la acest aspect, la modul în care am putea înființa biroul Procurorului European. Bun, avem un document foarte interesant numit uh, Oficiul Decentralizat al uh, uh, Procuratorului European, care este fie o contradicție în termeni, fie o, o soluție foarte bună. Poate nu sunt de acord cu dumneavoastră spunând că uh, țările membre se opun. Eu cred că din ce în ce mai mult sunt în favoarea unui birou al procurorului european atâta timp cât acesta va respecta, va fi înființat în așa fel încât va respecta, să spun așa, idiosincraziile naționale câteodată, dar oricum trebuie să conlucreze foarte bine. La fel cum toți judecătorii sunt judecători naționali, nimic nu împiedică un procurator, un procuror, mă scuzați, național uh, care să facă parte dintr-o rețea și uh, lucrurile pot funcționa. Dar, sigur, mai rămâne de discutat. Most important point, in my opinion... Cel mai important, cred eu, este inițiativa aceasta în legătură cu combaterea corupției și știm cu toții, corupția nu este percepută ca fiind o faptă de natură penală de către toată lumea, dar știm că așa este. Afectează economiile tuturor, corupția există peste tot. Eu am citit într-un ziar că Comisia vorbește despre un raport anticorupt, anticorupție al Uniunii Europene. Există, sigur, se poate face și asta. Sunt unele state membre de mai mici dimensiuni și cineva care tocmai v-a vorbit este în toate consiliile de administrație uh, greco, OCDE, UE, la Luxemburg avem tot felul de uh, instituții implicate, se produc lucruri noi în fiecare an și e vorba de o muncă, de o sarcină uh, foarte importantă, volum foarte important de muncă, timp investit în evaluări, dar asta este în detrimentul muncii pe teren. Eu nu spun că mă opun, că evaluarea e ceva foarte important și ne arată în, chiar și nouă lucruri pe care nu le cunoșteam înainte. Deci este foarte important de efectuat și o evaluare. Dar să nu însemne, dar să nu însemne o supraîncărcare. Bun. Încă câteva cuvinte în final. Uh, Eh, pentru că încă nu am discutat aici astăzi rolul important al unităților de informații financiare. Asta, astea se regăsesc în eh, documentul Comisiei privitor, privitor la corupție. Eh, s-a desfășurat săptămâna trecută o întâlnire foarte importantă în Paris anticorupție și au fost prezentate cu acea ocazie două uh, documente foarte importante. În primul rând, un document privitor la cele mai bune practici pentru utilizarea recomandărilor, pentru combaterea corupției, document adoptat la acea conferință și conține idei foarte importante în legătură cu modul în care aceste unități de informații financiare pot fi utilizate în lupta anticorupție și un al doilea uh, document, o carte albă în legătură cu rolul acestor unități în combaterea corupției și uh, recuperarea uh, bunurilor furate. Este un document cu foarte mare valoare adăugată. De ce? Pentru că, desigur, aceste unități confiscă bani. Ele sunt cele mai bune Uh, organe pentru a primi și colecta informații anticorupție. Bun când e vorba de corupție cu transfer monetar, sigur că dacă eu dau un cadou neveste, asta nu intră la socoteală, dar dacă e vorba de transferuri bancare, acolo aceste unități de informații pot interveni. Nu vreau să mai uh, vă răpez din timp, nu să sunteți legiuitor, Comisia spune că Parlamentul a trebuit să asigură că există mai multă transparență și supraveghere și în legătură cu finanțarea partidelor și grupurilor de interese. Eu consider că legiuitorii trebuie să aibă și curajul să adopte sancțiuni și prima dată să-și facă curățenie în propria lor ogradă, renunțând la tot felul de imunități care apără și persoanele pe care n-ar trebui să le apere. Bun, asta e tot ce am vrut să spun astăzi. Restul, dacă vă interesează, puteți citi în documentul pe care l-am scris. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebări. Mulțumim, domnule Nies. și acum invit pe domnul Jorge Espina de, din partea parchetului din Spania. E procuror uh, în uh, e, e vorba de o unitate generală internațională de cooperare. Este implicat în lupta anticorupție. Mulțumesc. Thank you very much uh, for the floor. I um, must say it's uh, a pleasure for me personally and also on behalf of the... Mulțumesc foarte mult. Vreau să spun că lucrez la parchetul general uh, spaniol și am avut ocazia să colaborez cu instituțiile europene, cu Parlamentul European anume, pe baza experienței noastre cu privire la subiecte ca cel discutat astăzi, de pildă. Mi s-a spus să vorbesc engleză, ceea ce voi face, nu voi vorbi limba maternă spaniolă. Mi s-a spus să aduc o prezentare în PowerPoint. Ceea ce am și făcut. Ca procuror sunt uh, foarte disciplinat și am uh, adus o prezentare PowerPoint. Se poate însă că n-am trimis-o la timp pentru a putea să fie inclusă în dosarele dumneavoastră dar mi s-a spus că o să fie introdusă ulterior pe internet. Da, mă rog, este uh, doar succintă această prezentare PowerPoint. Acum, pe scurt, vreau să vă spun uh, câteva aspecte cu privire la um, infracțiunile legate de interesele financiare ale Uniunii PIF în Spania, fiindcă uh, după părerea noastră, în Spania nu putem vorbi despre astfel de infracțiuni PIF fără să dăm o dimensiune europeană care se alătură strădanii naționale de a combate astfel de infracțiuni. Iată, deci, că avem foarte multe inițiative interne, naționale, nu o să intru acum în foarte multe amănunte, dar vreau să vă spun că noi încercăm să ne îmbunătățim sistemul uh, în ceea ce privește structurile juridice, în ceea ce privește structurile uh, parchetului, dar și uh, aplicarea regulamentelor procedurale și materiale. Trebuie să vedem care sunt evoluțiile la nivel european, în egală măsură, fiindcă doar prin această abordare pe, cu două dimensiuni, bidimensionale, putem a înregistra succes și folosi cum trebuie resursele existente. În ceea ce privește apoi evoluțiile care au existat la nivelul uh, parchetului, vreau să vă spun că am uh, făcut eforturi substanțiale pentru a îmbunătăți natura de specializare a procurorilor. Am încercat uh, să îi facem pe procurori să înțeleagă ce înseamnă OLAF, ce face OLAF și ce înseamnă protecția intereselor financiare, un aspect care nu trebuie trecut cu vederea, fiindcă ne-am dat seama că, într-adevăr, foarte mulți procurori, foarte mulți judecători nu știau ce este OLAF și ce face OLAF Iată deci că am investit timp și efort pentru a corecta acest neajuns. Acum, din punct de vedere structural, aș dori să vă vorbesc timp de câteva minute ce facem noi la nivelul parchetului eh, general anticorupție privit acest aspect eh, cu, prin dimensiunea sa europeană. Am semnat un memorandum de înțelegere, de cooperare cu OLAF în 2008 de fapt, este vorba, de fapt, vreau să vă spun că nu ne-am confruntat cu probleme practice în ceea ce privește acceptarea probelor uh, uh, uh, materialului de anchetă în cauzele noastre. Am folosit pur și simplu regulamentul cu articolul 9 și de multe ori am oferit OLAF-ului posibilitatea de a fi parte civilă în uh, procedurile judecătorești. Pe scurt, vreau să vă prezint aici structura noastră, organigrama, ceea ce vește combaterea corupției la nivelul parchetului. Iată, avem un parchet alcătuit din 16 procuratori, unii delegați în alte părți regiuni ale Spaniei, iar uh, Principala diferență față de alte parchete sunt um, aceste um, unități uh, um, de poliție și de uh, audit uh, care ne permit să instrumentăm cauze complexe pentru care ai nevoie de mai mult decât cunoștințele juridice pe care le au uh, procurorii. În ceea ce privește structura noastră, vreau să vă spun că nu colaborăm doar cu cei 16 procura- procurori la nivel central, chiar dacă ei pot fi uh, uh oriunde pe teritoriul Spaniei, ci și cu, unii cu un număr de delegați care sunt numiți în conformitate cu nevoile și cu volumul de lucru, de spețe care uh, există în anumite regiuni ale Spaniei, unde nivelul corupției și crimei organizate este mai ridicat, iar acești delegați uh, au uh, o dublă funcție, sunt procuror la nivel local, uh, la Barcelona, Malaga, Sevilla și așa mai departe, dar în același timp, atunci când este nevoie de ajutorul lor, acești delegați funcționează, uh, funcționează în calitate de membri ai parchetului național anticorupție, ceea ce s-a dovedit, deci și o altă funcție, ceea ce s-a dovedit a fi un sistem foarte eficient. Bineînțeles, ne confruntăm cu o sumedenie de probleme, nu putem spune că uh, rezultatul eforturilor uh, făcute sunt 100% uh, mulțumitoare și, într-adevăr, ne confruntăm cu probleme practice. Sunt de acord cu antevorbitorul meu din Luxemburg. Majoritatea problemelor care ne confruntăm nu sunt juridice, ci de natură practică. Am dori ca statisticile să fie mai viabile, din păcate lucrurile nu stau așa încă. În ceea ce privește monitorizarea cazurilor, uh, vreau să vă spun că uh, sistemul spaniol se bazează pe, pe um, judecători și magistrați de anchetă, ceea ce înseamnă că, că nu toate spețele trec uh, pe la parchet, ci invers pot să fie trecute, uh, să fie trimise direct judecătorilor la judecată, chiar dacă există un procura, procuror care cooperează cu judecătorul respectiv uh, adesea este mai greu de controlat și de monitorizat aceste cazuri. Chiar dacă este vorba doar de perspectiva parchetului, câteodată vreau să vă spun că este greu să fie înștiințați peste 2300 de procurori care nu sunt specializați de importanța de a monitoriza, exista un sistem de monitorizare și de control și de raportare la birourile centrale pentru a putea să să controlăm și să monitorizăm aceste spețe. Am uh, avut și probleme de termen în momentul în care nu am avut destul timp uh, pentru cauzele primite de la OLAF, în momentul în care avem nevoie de cooperare internațională, atunci uh, vreau să spun că suferim întârzieri foarte mari, la nivel general, nu doar pentru cazurile de protecție a intereselor financiare. Acest lucru mi-a fost adus în vedere de către colegii mei de la Biroul de Anticorupție, iar Uneori există riscul ca, ca anchetele administrative demarate de OLAF să fie folosite ca un fel de sistem de alertă rapidă pentru unii suspecți care, care primesc informații în această fază și mai târziu este mai greu să se deschidă procedura, să se deschidă cercetarea penală și să se găsească probele necesare pentru a eh, registra progres cu privire la o anumită cauză. Iată de ce noi suntem de părere că nu contează câte eforturi facem sau eh, cât de mult încercăm să îmbunătățim structurile interne, trebuie să să lucrăm și la nivel european uh, cu instrumentele existente, OLAF, Convenția PIF, Eurojust, ca organ de coordonare, s-a vorbit despre el deja, pentru a putea să materializăm uh, aceste idei, și anume că Uh, frontierele au dispărut, iată, pentru cetățeni, nu mai există frontiere pentru, în circulația cetățenilor, dar din păcate asta înseamnă că nu mai există frontiere nici în ceea ce privește criminalitatea, dar există frontiere la nivelul judecătoresc. Apoi, în ceea ce privește instrumentarul nou, trebuie să avem în vedere noile instrumente disponibile, printre care și pachetul anticorupție prezentat anul trecut de către Comisia Europeană, reforma OLAF, despre care S-a vorbit și astăzi posibilitatea de a ne folosi de dreptul penal așa cum uh, se, se configurează în comunicarea recentă a Comisiei sau lisabonizarea directivei PIF. Cu toții considerăm că aceștia sunt pași buni pe calea cea dreaptă în vederea îmbunătățirii situației existente. În egală măsură, Eurojust just. mai are aspecte de îmbunătățit, mai ales având că decizia actuală nu este aplicată la nivelul tuturor statelor membre pe deplin și se prevăd noi posibilități în conformitate cu articolul 85, iar până la urmă dumneavoastră va trebui să hotărâți dacă unele aspecte merită îmbunătățite sau reglementate pe viitor, pentru ca acestea să poată fi folosite în mod eficient. În ceea ce privește noile instrumente, vreau să vă spun în final faptul că parchetul european EPPO trebuie să fie menționat aici, fiindcă este vorba despre un instrument care reprezintă un mare salt înainte în ceea ce privește uh, combaterea infracțiunilor de natură PIF, parchetul spaniol uh, a, s-a plecat asupra posibilităților și competențelor pe care le va avea parchetul european, despre care considerăm că aduce cu sine o plus valoare, fiindcă ne va permite nu numai să ne îmbunătățim activitatea, ci să acționăm într-un mod total diferit față de instrumentele existente. Eu, unul, am fost foarte surprins când am auzit pe cineva spunând aici că parchetele naționale se opun acestei idei. Eu, părerea mea personală, este că lucrurile stau exact invers. Procuratorii generali se întâlnesc cel puțin de două ori pe an în forul consultativ al procurorilor generali și în alte foruri unde am participat și eu de șase ani deja ca uh, membru al uh, echipei de cooperare la nivelul parchetului din Spania și părerea mea este exact uh, din potrivă că există un sprijin în rândul par- procurorilor generali în ceea ce privește parchetul european. Asta înseamnă că statele membre au luat o decizie în acest sens, dar procurorii generali, cel puțin parchetele naționale, sunt de această părere, contrar față de ce s-a spus astăzi aici. O să vă vorbesc despre un model posibil, și anume cel pe care l-am considerat noi cel mai bun până acum în ceea ce privește randamentul, criteriul randamentului și în ceea ce privește, în egală măsură, faptul că uh, nu trebuie ca parchetul european să fie prezentat ca un organism nou ce, uh, iată, știrbește competențele naționale, dat fiind că s-a hotărât că aceste cauze vor uh, fi aduse în instanțele naționale. Uh, noi propunem o structură centrală guvernată de parchetul european, dar cu un model uh, de uh, delegații. De atât de ce v-am prezentat structura pe care avem noi în Spania, deci un număr de delegați în statele membre care participă la acest sistem, pentru ca aceștia să, să fie cei care cunosc procedura, care vorbesc limba și care uh, cunosc toate elementele speței respective și care prezintă prezintă capetele de acuzare și încearcă să obțină o pedeapsă. Încercăm să, să, să coexistăm, coex, Eurojust trebuie să coexiste cu parchetul european, nu trebuie să devină parchetul european, fiindcă este vorba de sferă de aplicare diferită, de competențe diferite. După noi, pe viitor, Eurojust va, va funcționa în paralel cu parchetul european, iar aici dat fiind cele spuse astăzi, cred că Olaf va trebui să aibă competențe suficiente pentru a fi o adevărată poliție judiciară sau financiară sub um, controlul parchetului european. Astfel nu ne-am confrunta cu um, cu limitarea cauzelor la, cele, la anchetele administrative și vom putea încă din capul locului să beneficiem de experiența, de cunoștințele OLAF dobândite pe parcursul anilor Vom uh, demara investigații penale încă de la început, folosindu-ne de tot, de tot instrumentarul uh, de care dispune OLAF. Domnul Kessler a spus ceva despre acest lucru în prezentarea sa. Noi considerăm că este foarte important să facem acest salt calitativ înainte, fiindcă altfel uh, vom uh, îmbunătăți o structură veche care, indiferent cât de bine funcționează, nu va fi atât de eficientă ca structura pe care am putea obține prin mecanismele pe care ni le permite tratatul de la Lisabona. Acestea fiind spuse, o să încheie această prezentare și vă stau la dispoziție pentru întrebări sau observații. Merci beaucoup, monsieur Ramos. Mulțumesc foarte mult, domnule Ramos. L-am ascultat pe reprezentantul de la Luxemburg, avocat general uh, domnul Janot Nis și pe domnul uh, Espina Ramos. Iar acum uh, este momentul de a pune întrebări și de a purta o dezbatere concretă pe baza celor auzite. Dacă nu sunt întrebări directe, aș vrea să dau cuvântul domnului Gaier mai întâi și după aia doamnei Gresle. Danke, Herr Präsident. Ähm, danke an Herrn Nies und an Herrn Ramos Espina. Ähm, ich... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnului Espina. Ramos, am învățat foarte multe lucruri noi și sunt foarte surprins de imaginea pe care am uh, auzit-o despre uh, parchetele naționale, care pare să fie destul de falsă, așa cum circulă ea pe coridoare. Din ambele contribuții nu am înțeles însă, și vreau să vă rog pe dumneavoastră să-mi spuneți mai clar, care sunt motivele pentru care urmăririle uh, la nivel național sunt atât de puține. Știm din rapoartele OLAF care este numărul uh, cazurilor care sunt prezentate instanțelor penale din statele membre și acestea sunt, din păcate, extrem de puține, nu sunt deloc atât de multe cum ne-am fi dorit. Înțeleg din rapoartele dumneavoastră că sunt probleme și domnul Nisna a vorbit foarte clar despre acest lucru, spunând că în 99% din cazuri e vorba de probleme practice. De aceea vreau să întreb oarecum provocator dacă o explicație pentru aceasta este că primiți rapoarte din partea OLAF în limbi în care eventual din întâmplare știe cineva limba respectivă în uh, instituția aceasta și poate să se ocupe de dosar. Aceasta ar fi un lucru extrem de grav dacă aceasta ar fi problema pe care o menționați. Apoi ar trebui să ne gândim cum rezolvăm această problemă. Deci, unde vedeți dumneavoastră problemele, dumneavoastră ca cunoscător al practicilor la nivel național, cu dosarele OLAF pe care le avem de exemplu, astăzi uh, pe care le cunoaștem și cum, care este recomandarea către Bruxelles, cum ar trebui să procedăm și cum v-ați dori să continuăm. Acum, uh, dacă ar fi să ne punem în poziția Consiliului o secundă, ne-am gândit probabil că de fapt, noi nu vrem acest uh, procuror european, sigur că unii îl vor, dar eu, Consiliul, nu îl doresc și am două posibilități cum pot să opresc acest proiect primul rând, domnul Nils ne-a spus că există deja o problemă cu sediul. Știm exact această problemă eternă cu autoritățile europene. S-a propus Luxemburgul, mi se pare foarte simpatic ca propunere și susțin oarecum această propunere, dar uh, am avut, după cum știți, cu Oficiul pentru Brevete o experiență foarte proastă München, Londra și Paris au fost în competiție, după cum știți, pentru oficiul brevetelor și aceleași state membre care vor să facă economii au spus că trebuie să fie și München, și Paris, și Londra. Deci, practic, nimănui nu-i păsa de bani și de eficiență. Fiecare vrea să fie mulțumit și atunci trebuie mulțumiți toți și, bineînțeles, după aceea cine trebuie să pună la dispoziție banii, oare aceeași poveste și după aceea pe aceea și îndemnăm să facă economii. Deci dacă nu-mi doresc eu ca Consiliu parchetul european, voi face trei propuneri de sediu și deja oricum blochez pe ani de zile această instituție. Iar dacă vreau să le pun uh, pe cap costurile pentru traduceri uh, instanțelor naționale, chiar că sunt convins că nu se mai întâmplă nimic. Deci noi n-am vrea să se întâmple așa. E important uh, să rezolvăm chestiunea sediului de aceea înainte. Nu vorbesc aici polemic, ci chiar vorbesc foarte serios de această problemă. Și în al doilea rând trebuie rezolvate problemele practice. Am văzut că doriți să se obțină relații foarte bune între instanțele de urmărire penală la nivel european. Ce înseamnă aceasta practic? Ce trebuie să reținem pentru a putea rezolva această problemă? Deci întrebarea mea este unde vedeți dumneavoastră problemele la autoritățile naționale, la prelucrarea cazurilor care vin de la OLAF și ce v-ați dori dumneavoastră cum ar putea funcționa bine o colaborare între un parchet european și uh, parchetele naționale? Care sunt, de fapt, problemele practice pe care le menționați în prelucrarea cazurilor de la OLAF? Am înțeles că e vorba de anumite rapoarte care nu se pot uh, adapta la procedurile naționale. Câteodată chestiuni foarte simple blochează această colaborare, dar aș vrea să știu părerea dumneavoastră. Ce credeți despre această problemă. Mulțumesc! Merci, merci, merci Mulțumesc, domnule Gaier, și acum îi dau cuvântul doamnei Gresle. Mulțumesc foarte mult! Cazurile pe care le-a tratat Olaf între 2006 și 2011 și pe care, de exemplu, le-a trimis mai departe, au existat uh, din două cazuri în legătura cu Spania, două cazuri au fost transmise din 54 și au existat numai 9,3% din aceste cazuri care au fost prelucrate cu adevărat. Deci nu pot spune că mi se pare că e o cifră îmbucurătoare, deloc chiar. Mi-ar fi plăcut să știu de aceea din partea procurorului din Spania ce ne spune despre aceste cifre? Luxemburgul ca sediu nu mi se pare neapărat genial, sigur că nu e părerea mea care contează, acolo avem deja zeci de mii de funcționari europeni și mi se pare păcat să vedem că niciun caz nu s-a întâmplat uh, în legătură cu acest, uh, această locație ani de zile. Știți foarte bine că la auditul intern făcut de, de Olaf uh, au existat totuși cazuri sesizate, deci nu mi se pare foarte bine. Dacă am înțeles bine, de fapt nici nu avem nevoie de acest procurar uh, european pentru că avem proceduri la nivel național care funcționează bine. Ideea unui uh, procuror național european mi se pare foarte bună, dar întrebarea următoare care se pune este ce facem cu structurile federale. Aș fi vrut de aceea să știu de la colegul meu uh, spaniol ce părere are despre un procuror național european și cât de, de succes consideră că este acest proiect. Dacă ne uităm la tratat, la articolul 186 din tratatul de la Lisabona, scrie că totul trebuie să fie instaurat în colaborare cu Eurojust. Nici Olaful nu a vorbit despre Eurojust ca și cum ar exista această prevedere în tratat. Cum vedeți dumneavoastră de aceea pe colaborarea cu Eurojustul în protejarea intereselor financiare ale Uniunii? Și care este, din părerea după părerea noastră, punctul la care se pot face îmbunătățiri? Uh, eu am văzut că dacă o instanță națională de justiție nu funcționează, nu va ajuta un procuror european. Poate că sunt două lucruri care nu vor funcționa atunci, o sumă de lucruri, deci, care nu funcționează, care nu face prea mult sens în plus. Deci, întrebarea e cum facem ca aceste instanțe naționale să funcționeze și să poată să îndeplinească această sarcină care le revine. Poate că ați putea să ne dați câteva sfaturi prietenești. Și pe domnul Nis aș fi vrut să le întreb uh, ați spus, ați vorbit de tot felul de imunități, all kind of immunities ați spus. Când un parlamentar vorbește de imunitate, de obicei se gândește la asta, dar să ne gândim și la regulamentul de procedură, la imunitatea care acoperă până la urmă toți funcționarii. Care este de fapt cerința în spatele acestei uh, chestiuni de care ne-ați vorbit legată de imunitate? Mulțumesc! Euh, mai întâi domnul Nis și după aceea domnule Spina Ramos o să ia cuvântul. Domnul Nis mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund în germană, pentru că întrebările au fost în germană. Sper că o să reușesc. Către domnul uh, Gaier, domnul Gaier care este atât de franc. Da, în ceea ce privește colaborarea, care sunt problemele cu Olaful. Am avut câteva probleme, într-adevăr, cu Olaful. Problema cea mai mare pe care am întâlnit-o este timpul prea lung pe care îl necesită Olaful până când transmite mai departe un caz la autoritățile naționale. Acesta este poate o chestiune destul de puțin interesantă, dar, de exemplu, noi ca judecători de instrucție când trebuie să mergem uh, într-un caz, să facem o percheziție într-o casă, ni s-a spus după aceea de către cei uh, care erau în casa respectivă că au fost avertizați că va veni percheziția. Și până uh, înțeles că până vine cel de la Luxemburg să facă percheziția, au avut timp să-și curețe toată casa. Deci aceasta nu funcționează, nu s-a mai putut acționa eficient în acest caz, nu mai are scopul pentru care facem această percheziție, nu mai este îndeplinit. Apoi o altă problemă pe care am întâlnit-o, în care inițiativa respectivă este foarte bună, e vorba de constatările făcute de OLAF, evaluările față de aceste constatări trebuie să fie făcute unitar. Ceea ce constată Olaful la nivel uh, de țară trebuie să aibă valabilitate în toată Europa. Există discuții interminabile cu avocații în ce măsură probele însă sunt acceptabile în toate țările. De exemplu, bariera de limbă nu există pentru cei de la Luxemburg de obicei, dar este o problemă pentru alte țări unde, din motive istorice, nu prea au obiceiul să lucreze cu mai multe limbi și deci există o problemă de barieră lingvistică. Această problemă însă se poate rezolva, după părerea mea, dacă se dorește. Ce anume? A, da, dacă se dorește, asta și spun, spune uh, vorbitorul. Și acum mă întorc la întrebarea doamnei Gresle. Cum putem să facem pe cei de la instanțele naționale să lucreze mai bine. Sigur că poți să fii cu biciu, dar nu cred că funcționează prea bine această metodă. Oricum, cel mai important este ca ei să fie motivați, după părerea mea, și să fie sensibilizați față de problemele care există. Deci e vorba de autoritățile naționale care trebuie să înțeleagă cât de important este să protejeze interesul european. Se încearcă acest lucru deja de mai mulți ani și suntem cu toții de acord că acesta este un scop uh, în sine. Este o problemă foarte gravă că anumite jurisdicții sunt mult prea depărtate de mm, evenimentele europene dar, după cum a zis și domnul Kessler înainte, nu există oameni care gândesc sunt bani de la Bruxelles, Bruxelles oricum e, face numai prostii și banii nu contează și e adevărat. În inițiativa Comisiei se vorbește și de SEPOL, nu știu dacă ați auzit, de această instituție de formare pentru poliție. Și aici lipsește și un institut similar pentru judecători. Există un institut care ar trebui să, care trebuie să aibă o um, importanță foarte mare și în formarea judecătorilor, dar și în legătură cu această problemă. Ar trebui să se adauge la uh, curiculumul acestora sensibilizarea lor față de această cauză. Nu e vorba numai de judecătorul de instrucție pe care îi avem în anumite țări, ci e vorba și de uh, judecătorii care se ocupă de sentințe și deci care trebuie să înțeleagă importanța acestor probleme legate de fondurile europene, în general pentru țara lor. S-a spus și că nu e nevoie de oficiul procurorului. Eu sunt de părere că avem nevoie de un procuror european și cred că în Europa, în general, majoritatea sunt de această părere. Acum 10 ani, 15 ani, sigur că dacă puneam problema, nimeni nu-și putea închipui să fie necesar, dar eu zic că acum este o oportunitate pe care trebuie să o folosim, astfel încât și uh, instanțele naționale să fie convinse. Dacă există politici voința și există și posibilitățile practice, trebuie să încercăm să-i convingem și pe cei care vor fi implicați la nivel național. Dacă, bineînțeles, condițiile cadru în ceea ce privește competențele și uh, personalul uh, și, bineînțeles, și fondurile sunt îndeplinite. Unii, bineînțeles, nu au înțeles bine despre ce e vorba, dar Cred că un procuror național care să fie apoi subordonat unui uh, procuror uh, european în care să existe o președinție prin rotație, cum ar veni, în care acest procuror să schimbe de țară, Poate că ar fi o variantă posibilă, pentru că așa și instanțele naționale ar primi un, o antenă de procuror european. Doamna Gresle vorbea de două cazuri, două cazuri din patru, de fapt, deja 50%, deci, pentru că era vorba de patru cazuri și deci paharul e pe jumătate plin. Celelalte 51% de care vorbeați nu sunt lăsate de izbeliște, vor fi tratate de anul viitor. Trebuie să înțelegeți că noi încercăm să avem și un, o procuratură și deci să avem și o instanță. Momentan nu avem toate aceste instrumente. Tot ceea ce este instanță juridică, în mod normal, trebuie să țină de noi, dar nu este așa de facto. Problema este însă că multe din aceste cazuri de care vorbiți sunt cazuri internaționale, deci uh, ele trebuie să fie, se bazeze pe informația transmisă în străinătate, apoi câteodată sunt probleme de imunitate, ați vorbit de probleme de imunitate, o chestiune extrem de importantă și sensibilă, foarte mulți colegi ar trebui să se ocupe uh, în mod special de aceste probleme de imunitate, chiar la nivel european, să știți că ne-a creat probleme această, această chestiune. Sigur că și pentru parlamentari e valabil, dar trebuie spus că deputații naționali au renunțat, de exemplu, total la imunitatea lor, nu mai au imunitatea decât de imunitatea democratică, adică în ceea ce privește cele spuse și făcute în, uh, în, pe domeniul de definiție al mandatului pe care l-au. Dar, de exemplu, un uh, judecător uh, beat sau o persoană oarecare de pe stradă beată va fi pedepsită la fel momentan, deci pentru noi e foarte bine acest lucru. Mulțumesc! Uh, well, trying to, uh, to eh, offer... Dziękuję bardzo panu Jean-Luc Nis. Președintele, mulțumesc, domnule Nis. Aș vrea să adaug că la Luxemburg este permisă o rată de alcoolemie destul de mare, de 0,5 atunci când sau 0,7 chiar atunci când se conduce mașina, 0,5 îmi spune cineva. Bine, atunci dau cuvântul acum uh, celuilalt oaspete al nostru, domnul Espina Ramos. Thanks for the floor. Um, trying to offer um, some joint reply to the... Mulțumesc. O să încerc să dau un răspuns comun uh, comentariilor pe care le-au făcut uh, cei doi deputați, pentru că erau legate de aceleași probleme, de fapt. În primul rând, în ceea ce privește eficiența legislativă și cazurile pe care le avem la nivel național, vreau să spun că primul lucru pe care trebuie să-l admitem este că nu suntem deloc mulțumiți de rezultate. Dacă ar trebui să descriu senzația pe care o am în sistemul juridic spaniol este că suntem foarte frustrați că după ce am lucrat atât de mult, după ce am încercat să îmbunătățim structurile atât de mult, simțim în continuare că mai trebuie făcute foarte multe și că în continuare nu s-au atins obiectivele. Una din problemele cele mai grave este că dimensiunea transnațională încă lasă de dorit. Nu întotdeauna, însă, în cazurile prezente din Spania există această dimensiune transnațională. Există și multe cazuri pur interne și dacă aceasta ar fi regula, probabil că nici n-ar fi necesar un procuror european, dar fiind dat că știm că există și cazuri transnaționale, eu zic că este nevoie de el. Câteodată avem impresia că acest risc de care vorbea domnul Kessler, al unui uh, fel de shopping care se face în ceea ce privește fondurile acestea, uh, este foarte adevărat această impresie. Nu putem însă să transferăm uh, toate cazurile la uh, Procuratura Generală uh, Centrală, pentru că nu sunt atât de extinse aceste cazuri, sunt locale mai degrabă și de aceea la noi sistemul se bazează pe investigația făcută de judecători, de um, chestiuni care țin însă poate de peisajul spaniol în mod precis. Dar dacă ar trebui să dau un motiv de ce eficiența este atât de joasă în sistemul nostru juridic, n-aș putea să vă pun degetul pe rană. Poate tocmai pentru că după ce m-am ocupat foarte mult de acest subiect și nu numai eu, nu am văzut nicio îmbunătățire, poate de aceea această dezamăgire și senzația că avem nevoie de altceva acum la nivel european pe care trebuie să-l facem, cum ar fi, de exemplu, Oficiul Procurorului European, și că poate prin această centralizare la nivelul european am putea avea o nouă ierarhie care să impună o îmbunătățire de sus. Dar facem eforturi pentru a ne îmbunătăți performanțele și noi. Am inclus OLAF-ul ca um, o instanță de formare pentru toți procurorii noștri și poate că aceasta își va purta roadele la un moment dat. Problema principală în sistemul actual este că Olaful nu poate face decât investigații administrative și câteodată investigațiile pe care le începe Olaful sunt clar penale de la început, în ciurda faptului că el trebuie să continue cu această investigație. Deci noi când primim rezultatele, nu e că nu putem să le folosim, dar dacă, de exemplu, știm că o persoană a fost investigată la nivel administrativ, după cum a zis și colegul meu înainte, foarte multe posibilități pe care le-am avea într-un proces penal nu mai au niciun sens pentru că persoana a fost deja investigată și știe că nu are rost să-și mai lase lucrurile acasă, de exemplu că va veni o percheziție. Deci, cu siguranță, documentele nu vor mai fi acolo și probabil vom avea chiar probleme să convingem judecătorul să autorizeze, de exemplu, metode foarte invazive, cum ar fi o percheziție, și în niciun caz nu vom putea să-l mai prindem în flagrant cu documentația respectivă la fața locului. Aceasta este una din problemele cele mai mari pe care o întâlnim în acest sistem de suprapunere. Dacă eliminăm sistemul de uh, procuror european și lăsăm poliția financiară sau cealaltă poliție care se va crea la nivel european să acționeze, Sigur, aceasta este o opțiune, dar ce se întâmplă cu relația dintre parchetele naționale. Eu nu cred că va exista un acord între, proces, între procurorul european și cei naționali pentru a vedea ce să facă în fiecare caz. După părerea mea, trebuie să existe o relație pur ierarhică de comandă de sus când se întâmplă ceva, pentru ca să se știe care este competența procurorului european și dacă este în competența lui, atunci uh, respectivul uh, judecător sau procuror va trebui să funcționeze sub mandat european, adică își va pune pălăria de uh, investigator european și va ști ce are de făcut competența și clarificarea competenței de investigație este extrem de importantă în foarte multe cazuri. În ciuda acestor chestiuni, este evident că vor apărea fricțiuni și, cu siguranță, tensiuni și de aceea, în modelul pe care l-am propus noi, uh, informal, bineînțeles, noi am vorbit întotdeauna de nevoia de a avea o legătură directă între procurorii generali naționali și procurorul european, tocmai pentru a putea să rezolve aceste tensiuni. S-ar putea folosi, de exemplu, un for consultativ care să se întâlnească la șase luni, în mod normal, momentan, în, la Eurojust, la Haga, care să poată să îndeplinească această funcție de mediator, dar mai există și alte opțiuni. Oricum, nu e o chestiune de a căuta acorduri uh, după caz între procurorul european și procurorul național. Nu așa trebuie rezolvată problema. Aceasta ar merge cu totul împotriva felului în care ne dorim noi să funcționeze acest procuror european și în percepția cetățeanului aceasta ar fi de asemenea foarte greșit pentru că nu se poate accepta autoritatea acestuia dacă nu există competențe foarte clare. Dacă îl instaurăm, el trebuie să funcționeze și să acționeze în numele Uniunii Europene cu puteri uh, clare și puternic. În ceea ce privește eurojustul, ați spus uh, că există o problemă care e foarte dificil de rezolvat. Ce vrea să spună tratatul atunci când vorbește de colaborarea cu eurojustul? Acesta este conținutul unui articol din tratat, dar de ce să vorbească un uh, articol de protecție a intereselor uh, financiare, vorbind de Eurojust și Europol, fără să vorbească de OLAF? Bineînțeles că Europolul, de fapt, este acum o, este umbrela tuturor uh, serviciilor de informații din toate țările membre, dar nu se știe de ce Olaful nu este menționat acolo. Eu cred că singura soluție rațională ar fi să înțelegem exact cum trebuie să se întâmple această colaborare, trebuie să se construiască pe experiența pe care a acumulat-o deja Eurojustul în uh, calitate de instanță de cooperare judiciară în Uniunea Europeană. Și această instanță de cooperare judiciară este extrem de importantă. Dacă nu ar exista Eurojustul, ar fi trebuit să-l inventăm, pentru că e vorba de o cooperare între egali, în schimb, procurorul european n-ar fi pe picior de egalitate, ci ar avea puterea să comande acțiuni și să uh, condamne pe cineva în fața unei uh, instanțe sau să-l aducă în fața unei instanțe, în orice caz, pe linie ierarhică se fac aceste comenzi. Pot să-mi imaginez că va fi destul de dificil uh, cu 28 de state membre să organizăm acest lucru, dar eu zic că Eurojustul va fi necesar și pe viitor. Pentru acele state membre care decid, de exemplu, să nu facă parte din rețeaua procurorului european, există posibilități, articolul 95, de inițiere a anchetelor pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii și eu zic că ar fi bine să încercăm să împărțim rolul OLAF pentru ca și OLAF-ul să fie folosit în aceste noi competențe care momentan nu au fost exploatate în viitorul regulament, dacă așa vor decide decidenții. Poate că Olaful ar putea să coordoneze acțiunile între statele membre care nu participă în rețeaua procurorului european și cele care participă în această rețea a procurorului public european. Ar fi greu, de exemplu, să, însă să conduce o anchetă în tre- cu trei state care participă și două care nu participă, că vor fi și cazuri așa. Sunt multe chestiuni care vor trebui discutate pe alocuri pentru că vor trebui luate decizii, dar este important să știm care sunt toate aceste probleme, posibilități și, din păcate, și cred că aceasta nu este numai cazul Spaniei, sistemul actual nu funcționează cum ar trebui. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc, spune președintele, domnule Ramos. Ajungem acum la sfârșitul reuniunii noastre. Aș vrea să-i cer uh, domnului Gaier, dacă vrea să ia cuvântul, uh, să ia cuvântul la finalul acestei audieri. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că vreau să folosesc această ocazie. În primul rând, aș vrea să constat un lucru pe care l-am constatat, de fapt, ascultându-i pe ultimii doi vorbitori trebuie să vă atrag atenția că aici e vorba de un parlament multilingv și că obligația de a le spune celor doi vorbitori de la panel să vorbească engleză mi se pare total deplasată. Avem interpreți aici și cred că și pentru interpreți uh, există... O, ei pot să se pregătească în acest domeniu și cred că ar trebui spus uh, că noi dorim ca în fiecare audiere să poată vor să-l vorbească cineva uh, limba, toată lumea limba sa maternă. În al doilea rând, am uh, cerut dacă să ne spună vorbitorii dacă există în uh, documentele pe care le-a prezentat Comisia dificultăți deja uh, clare, dificultăți pe care ei le întrevăd. N-am uh, auzit așa ceva, nu am auzit să fi lăsat deoparte Comisia chestiuni importante. Deci plec de la premiza că aceasta este o bază de lucru, de, de pornire foarte bună. Trebuie însă să plecăm pe această bază și să lucrăm în detaliu. Uh, Domnul Peter Struck, fost șef al grupului nostru în Bundestag, a spus că o lege nu iese niciodată din Parlament așa cum a intrat. Așa este valabil și pentru Parlamentul European. Toate propunerile pe care le avem din partea Comisiei trebuie însă analizate și, având în vedere ceea ce ni s-a spus în această audiere, trebuie să ținem cont de toate aceste informații. Am auzit la Olaf că ei ar vrea să se uite mai bine, să poate să aibă posibilitatea să analizeze conturile eu mi-aș fi dorit să primim uh, câteva informații în acest sens de la domnul Nis și Ramos. Uh, le-am primit de la domnul Nis și Ramos, dar uh, nu am, le-am primit încă de la Olaf. Bineînțeles că am auzit unde se poate colabora mai bine cu instituțiile naționale, în ce măsură instanțele judecătorești au posibilitatea de a-și îmbunătăți instrumentele pe care le folosesc momentan. Cred însă că dacă instanțele și parchetele naționale vor trebui să colaboreze cu cele europene, atunci este extrem de important să existe standarde comune de lucru și acesta cred că este cel mai îmbucurător rezultat al acestei audieri și anume că parchetele naționale au spus că la parchete nu există, de fapt, resentimente față de procurorul european, ci mai degrabă o dorință de a colabora cu un astfel de for. Însă întrebarea care se pune este care sunt standardele care vor guverna colaborarea, în primul rând bariera lingvistică, din nou. Dacă apoi vrem să analizăm felul în care vor aborda parchetele naționale colaborarea aceasta, trebuie să existe posibilitatea uh, ca aceste instanțe naționale să funcționeze după aceleași standarde, după cum spuneam. Mi-e teamă că nu se va putea face altfel decât să folosim uh, rapoartele ca intermediu, dar nu Olaful trebuie neapărat să fie cel care să le întocmească. Am înțeles de la Transparency International că transparența la cheltuieli este în continuare o problemă și că transparența nu este neapărat uh, inima tuturor acțiunilor. Va trebui însă să depășim uh, toate barierele juridice care mai există în continuare pentru ca să le conturnăm, bineînțeles raportarea despre cazurile de corupție ar trebui să fie un lucru extrem de bine recepționat. Sigur, ne dorim să existe așa ceva. Am uh, primit și foarte multe indicații cum că în legătură cu hotărârea despre instituirea procurorului european va fi nevoie și să ne gândim la formarea judecătorilor și procurorilor la nivel național. Este important însă ca să rezolvăm mai întâi și chestiunile de competență, deci există foarte mult de lucru și în detaliu cred că am putea obține un instrument extrem de eficient pentru combaterea corupției și a fraudei. Mă bucur foarte mult de colaborarea care va urma și mulțumesc tuturor raportorilor și doamnelor raportor din această audiere pentru contribuțiile lor. Mulțumesc! Eh, merci beaucoup, monsieur. Mulțumim, domnule Gaier pentru rezumatul noastră atât de precis și am o confirmare din partea secretariatului că nu am impus engleza ca limbă de lucru. Deci vă mulțumesc și ne reîntâlnim uh, în următoarele reuniuni.